anfangen. Meine Damen und Herren, ich darf. Doamnelor și domnilor, am să vă rog să luați loc pe locurile care sunt libere. Ah, Doris 72. Äh, äh, ich glaube, das hat sie gerade 72, noch weiter. Ja, ich sag's dir, ne? Okay. Wir, Frau gibt es noch Hinweise? Doamna Pac, mai doriți să interveniți? Amendamentul oral 72 al doamnei Bosco, Boscurt. Este trecut minus, dar de fapt sunt pentru. You're in favor of the minus. De fapt sunteți pentru acel minus. <laughs> Kompromissänderungsantrag 1. Wer ist dafür? Amendamentul de compromis 1. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 19. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 21. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromis 2 dafür. Compromisul 2 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 30 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 31 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul oral 1 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 35 vot pe părți. Cine este pentru prima parte? împotrivă, abțineri se adoptă, a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, cred că se respinge, dar verificăm electronic. Die Abstimmung ist geschlossen. Hm? Okay, du, du bist dagegen. Okay, also. Du solltest jetzt die Stimmkarte nehmen und die American Express-Karte da wegnehmen. Ar trebui să scoateți cardul American Express din consola de vot. Again, 16 dagegen und 22 Mit 22. 22 de voturi pentru se adoptă. șaisprezece ar fi împotrivă. Nu este suficient, chiar dacă este uimitor. 36 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 38 pe două părți. Uh, votăm numai a doua parte. Cine este pentru a doua parte? Împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm electronic a doua parte. Die Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. 22 la 20 se adoptă. 23 la 20. Compromisul 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 45 pentru, împotrivă, se respinge. 46 pentru, 46 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 47 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 49 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 50, nu. 52 pentru. 52 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 55 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 62 cu amendamentul oral 2. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 64 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 65 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 70 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 71 pentru, împotriva abțineri verificăm electronic. S-a închis votul, se respinge cu 25 la 22.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 împotrivă, abțineri, se respinge. 95. Devine caduc. Compromisul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 107. A doua parte. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 108 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 109 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 110 pentru, împotriva abțineri se respinge, 111 pentru, împotriva abțineri se respinge, 112, prima parte, cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă, 113 pentru, 113 pentru, împotrivă. Cred că se adoptă, dar să verificăm electronic. Am să vă rog să participați mai activ la vot. Die Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. 30 la 16. Se adoptă. 115 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 116 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 2 pentru, împotriva abțineri se respinge. Compromisul 16 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotriva abțineri. Verificăm. S-a închis votul. Se adoptă cu 27 la 21. Amendamentul 7 acum. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 10 pentru, 10 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și trecem cu aceasta la votul final. S-a deschis votul electronic. Die Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. Raportul se adoptă cu 45 de voturi pentru, 3 abțineri și un vot împotrivă. Felicitări doamnei raportor! Dacă și cei din Bosnia-Herzegovina uh, ar ajunge la fel de bine la un acord, ce bine ar fi. Poate că ar trebui, tu dori să mergi pe acolo să le mai spui cum se fac lucrurile. Ar fi un câștig de ambele părți. ich, entschuldige mich ausdrücklich. Îmi cer scuze pentru această glumă. A fost a fost reacția mea la ideea de a pierde mai bine un prieten decât o glumă. Dar acum, uh, Charles Tannock, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am să vorbesc foarte scurt, trebuia să intervin ieri. Mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru negocierile de succes pe amendamentele de compromis. Muntenegru rămâne o poveste de succes, una dintre cele mai puțin problematice din țările din Balcanii de Vest. Acum sunt în faza de negociere. Uh, Capitolele 23 și 24, în calitate de candidat, e vorba de drepturi fundamentale, justiție, libertate și securitate, subiecte foarte importante pentru combaterea criminalității organizate, spălării banilor. Muntenegru și-a făcut treaba, lucrurile s-au îmbunătățit pentru participarea femeilor la viața publică, protejarea minorităților, inclusiv minoritatea LGBT. Se poziționează de asemenea ca un mediator de uh, pace în uh, zonă față de vecinii săi și are posibilitatea de a poate um, descoperi gaze și petrol în larg și asta ar putea să rezolve problemele energetice. Există câteva probleme cu jurnaliștii care trebuie să fie investigate și vinovații trebuie să fie aduși în instanță. Aici ar fi o problemă. Există consens în partidele politice, în Parlament, între Parlament și societatea civilă în ceea ce privește calea euroatlantică, inclusiv aderarea aderarea la NATO. Există 17 amendamente de compromis, 130 de amendamente în total și sper că voi avea o mare majoritate la votul în comisie. Mulțumesc! Vă mulțumesc. Are cineva observații? Se pare că nu este cazul. Înainte să trecem la vot, dați-mi voie să urez bun venit în rândul nostru domnului senator vicepreședinte al biroului executiv al Senatului Mexican și domnului Arturo Galita, secretar general pentru servicii parlamentare ale Senatului Mexican. Bun venit în rândul nostru! Știm că de la vizita președintelui Schulz în februarie anul trecut, relațiile cu Parlamentul mexican uh, au fost extinse și ne-am bucurat dacă am putea continua această bună cooperare. Vă mulțumim foarte mult pentru că uh, v-ați luat timpul pentru a vedea cum ne desfășurăm noi activitatea. Trecem acum la amendamentul de compromis 1. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 25. Da, este o greșeală pe lista de vot. Compromisul 2, de fapt. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 32. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 33. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 42 pentru, împotrivă, se respinge. 44 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 45 pentru, împotrivă, se adoptă. 46 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, compromisul 6 pentru, compromisul 5 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, compromisul 6 pentru, Deci compromisul 6 pentru, împotriva abțineri se adoptă, Amendamentul 57 pentru împotriva abțineri se adoptă, 58 pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul 7 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 63 pentru împotriva abțineri se respinge. Compromisul 8 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 75 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 76 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 82 pentru, Amendamentul 87. Cred că mm, a existat un pic de confuzie. 87 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 112 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 113 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 114 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 115 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 116 pentru, verificăm electronic 115. S-a închis votul, se adoptă cu 34 la 17. 116 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 117 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 118, nu, 118 devine caduc, 119 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 127 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 128 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 130 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm electronic. S-a închis votul și se adoptă cu 28 la 26. 3 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 4 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 16 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul oral. un amendament oral care a fost și el modificat la rândul uh, său. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 9 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 10 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 11 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 17 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 18 pentru, împotriva abțineri se respinge, 19 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 20 pentru, împotriva abțineri se respinge, 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Vot electronic, vot final. Die Abstimmung ist geschlossen. Der Bericht ist mit 52 Ja. votul. Raportul se adoptă cu 52 de voturi pentru, nicio abținere și 3 voturi împotrivă. Felicitări domnului raportor. Trecem acum la următorul raport. Raportor este colegul Howitt. Doriți să interveniți, domnule Howitt? Uh, two of the amendments we Două dintre amendamentele pe care le-am discutat nu, sunt re, nu se regăsesc corect pe lista de vot. Prima se referă la amendamentul de compromis 13. L-am citit ieri și am trimis un e-mail secretariatului, dar evident s-a transmis o versiune anterioară. O să citesc aspectele cheie. Încurajează autoritățile să adopte garanții în legea privind media, care trebuie să uh, fie supusă consultării și dialogului, astfel încât reformele să fie convenite uh, cu sprijin larg din partea comunității jurnalistice. Asta este compromisul 13. Amendamentul oral 6 a fost convenit după dezbatere cu doamna Cornelison și domnul Cucan Uh, în ceea ce privește edu- educația bilingvă. Uh, deci, acum spunem, în noua versiune, subliniază în același timp importanța promovării în regim neobligatoriu a educației bilingve. 28 de cuvinte, următoarele 28 sunt șterse, deci singura mențiune a bilingvismului uh, se regăsește în cadrul importanței promovării neobligatorii a educației bilingve. Și doamna Cornelison și domnul Cupan au fost de acord, sper că și ceilalți colegi vor fi. Herzlichen Dank. Ich versuche gar nicht es zu verstehen. Mulțumesc, am să încerc să și înțeleg ceva, spune președintele. Sunt amendamente orale la două amendamente orale care sunt depuse la amendamente de compromis. Am înțeles bine? Also alle Klarheit beseitigt. Und äh, Kompromiss äh, 1, wer ist dafür? Trecem la vot. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 10 pentru, Amendamentul 10 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Treisprezece și paisprezece. Zalavracos și Gianacu. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 15 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 2 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 169 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 19 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 20 pentru,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 împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 33 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 35 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 36 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru, Verificăm electronic 36. Se adoptă. Compromisul 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 devine caduc prin faptul că a fost adoptat amendamentul 22. Trecem așadar la amendamentul 38. 38. Sau trebuie să le votăm pe toate celelalte? Bun, 37 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 44 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 45 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 60 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 38 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 39, 40 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 41 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 42 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 43 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 48 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Acum trecem la 53. Amendamentul 53. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul oral 2 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 68 pentru doamna Cornelison. Aș dori să verificăm 53, pentru că nu i-am văzut pe cei de la SND votând. A trecut uh, mult timp, îmi pare rău. Da, era vot liber la SND, spune doamna Cornelison, și nu am văzut pe nimeni uh, votând. Președintele, da, dar și dacă votau socialiștii cu dumneavoastră, asta nu înseamnă că câștigați. Oricum, e prea târziu. 68 pentru, împotrivă, abțineri. Îmi pare rău, Andrei. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 66 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 69 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 70 pentru, împotriva abțineri se adoptă 71 pentru, împotriva abțineri se adoptă compromisul 9 pentru, împotriva abțineri se adoptă compromisul 10 pentru, împotriva abțineri se adoptă amendamentul 78 pentru, împotriva abțineri se respinge. 79 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul 11 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 85 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 86 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 86, 87 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul 12 pentru, împotriva abțineri se adoptă, amendamentul oral 6 pentru, împotriva abțineri se adoptă, trecem la compromisul 13, nu, 95. 95 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 96 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 97 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 13 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul oral 105? Nu, amendamentul 105. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 107 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 108 pentru, Verificăm 107. S-a închis votul. Se adoptă cu 36 la 21. Este regretabil că raportorul nu are încredere în președinte. Domnul Howitt, dacă președintele ar fi spus că dosarul meu a fost punctul culminant, poate că ar fi fost altfel. Președintele, 108 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 109 pentru,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 Compromisul 14 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 117 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 118 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 119 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 120 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 122 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 15 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 127 pentru, împotrivă, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 128 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 129 pentru, Împotriva abțineri se respinge 133. Da, nu, 130 pentru. Împotriva abțineri se adoptă 131 pentru. Împotriva abțineri se adoptă 132 pentru. Împotriva abțineri se adoptă 133 pentru. Împotriva abțineri se adoptă compromisul 16 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul oral 4 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Doriți să verificăm amendamentul oral? Foarte bine, verificăm amendamentul oral 4. Die Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. Se adoptă cu 30 la 23. 139 pentru, împotriva abțineri se respinge. 140 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 141 pentru,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 împotrivă, abțineri se adoptă, 167 pentru, împotrivă, se respinge, 168 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 170 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, compromisul 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, Amendamentul 6 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 8. 6. Încă o dată. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se respinge. 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă și votul final electronic. Das Ergebnis 48 Ja, 4 Nein, 6 enthalten. Rezultatul 48 pentru, 6 abțineri, 4 împotrivă. Felicitări domnului raportor. Trecem acum la raportul Ana Gomes. Ana, ceva de spus? Nu? Se pare că nu este cazul. Trecem la compromisul 2. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă.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 împotriva, abțineri, se adoptă. 36 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 10 pentru, se adoptă. Amendamentul 40 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotriva abțineri se adoptă compromisul 12 pentru, împotriva abțineri se adoptă compromisul 13 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 50 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Verificăm electronic. Da. Die Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul, se respinge cu 20 la 35. E vorba de amendamentul 50, deci trecem la 51 pentru împotrivă abțineri. Liberalii cum sunt, pentru, împotrivă, deci se adoptă. 52 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă cu aceeași majoritate. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 55 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 59 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 61 pentru, nu, devine caduc. Compromisul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 17 pentru,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 împotriva, abțineri, se adoptă. 77 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 78 cu amendamentul oral, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 79 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 81 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 82 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 84 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 85 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul 18 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Trecem la 88 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4 cu amendamentul oral al raportorului, cine este pentru, împotrivă, abțineri și cu aceasta se adoptă. Trecem la votul final, vot electronic. Geöffnet. Die Abstimmung ist geschlossen. închis votul și se adoptă cu 52 la 1 la 2. Felicitări, Ana! Trecem la proiectul de recomandare și aici avem un singur vot pe care îl facem direct electronic. S-a deschis votul.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 conferința președinților joi a decis că INTA poate beneficia de pe urma unei proceduri conform regulii 50. Luptă de cocoș, ca de obicei. Eu aș propune, cu toate că știu ce conține articolul 50, să amânăm votul până luni, pentru că aș vrea să văd întâi amendamentele INTA, pentru că ei de-abia astăzi uh, le votează. Drept urmare, domnule raportor, dacă sunteți de acord, vom vota luni acest dosar când vom fi citit amendamentele, pentru că trebuie să ne asigurăm că cele două nu se contrazic. Ok? Mulțumesc foarte mult! Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi cu numărul 17 raportul Coval, însă avem de-a face cu o nouă situație. Termenul de depunere a amendamentelor a fost prelungit pentru perioada după delegația la Kiev. Când trebuie să stabilim noul termen pentru amendamente? Am, depus de, am stabilit deja? Termenul ar trebui să fie 6 februarie și votul pe 3 martie. Și aici mă gândesc, pentru că cine știe ce se mai întâmplă, să votăm mai aproape de, de, de vot, de depunerea amendamentele. Avem termenul de amendamente uh, pe 6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 Nein, also es kann nicht sein, dass wir drei Wochen brauchen für Übersetzung. Nu se poate să avem nevoie de trei săptămâni pentru traduceri la uh, ceva ce este de foarte mare actualitate. Două, în fine. Bun, deci eu propun ca termenul să nu fie 6 februarie, ci undeva pe 10-12 februarie. Trebuie să fie posibil să obținem o traducere în două săptămâni. I, I think if uh, rapporteur, I think it is the most important question. We have a situation. Către raportor, cred că este o situație cât se poate de importantă. Avem situația din Ucraina și din alte țări vecine care se schimbă în fiecare zi, ba chiar în fiecare noapte. Iar dacă deputații trebuie să-și depun amendamentele cu trei săptămâni înainte de vot, este o problemă. Într-o astfel de ocazie, cred că traducerea trebuie să fie făcută în două săptămâni și nu în trei săptămâni. Da. Normally it's okay, but in such a case, where even that might become problematic. So we look to a proper date. Deci va trebui să găsim o dată adecvată ca să evităm această problemă. Sunteți de acord? Wochentag ist, wir können es nicht Sonntag machen. Lemons 12 oder something like yes. Was ist das für ein Tag? Der 11th of February. Pe 11 februarie atunci, la ora 12. Mr. Kowal. Domnule Kowal. Mulțumesc, domnule președinte. Să înțeleg că acum ne confruntăm cu situația următoare. Există un nou termen limită pentru amendamente, 11 februarie la prânz, ceea ce înseamnă că amendamentele pot uh, să fie depuse în continuare. Votul în comisie se va ține pe 3 martie. Până acum am primit 229 de amendamente, ceea ce înseamnă că deja avem multe propuneri și e un mare interes pentru acest raport. O să le comentez în câteva momente. Ne-am pregătit pentru astăzi, dar cred că schimbarea termenului până după vizita delegației la nivel înalt în Ucraina este ceva util. În orice caz, aș vrea să vă mulțumesc pentru toate eforturile depuse până acum, toate amendamentele primite, mai ales după termen vom vedea care sunt posibilitățile de compromis. Câteva comentarii din partea mea. Se pare că vom reveni la raport după ce ne întoarcem din Ucraina în orice caz. În primul rând, am următoarea solicitare. Vă rog să nu tratați acest raport <clears throat> ca fiind un raport uh, doar despre Ucraina. Ar trebui să fie un raport cu privire la viitorul parteneriatului răsăritan. Desigur că deplasarea în Ucraina ne va ajuta să tragem unele concluzii și să ne elaborăm opinii, dar uh, Um, apelul, mai ales către raportorii din umbră, este să nu-l transforme în ceva consacrat doar Ucrainei. Scopul este de a pregăti avizul cu privire la viitorul parteneriatului răsăritan. Probabil că este ultima șansă în acest mandat al Parlamentului European să lăsăm viziunea cu privire la parteneriatul răsărit și în contextul evenimentelor recente, experiențele pe care ni le aducem încă aminte din decembrie. În al doilea rând, aș vrea să fac un apel din nou la dumneavoastră toți, dacă se poate, să nu propuneți amendamente care se leagă de interesele unor țări. Avem rapoarte permanente cu privire la fiecare țară din parteneriatul răsăritan. A existat recent raportul Panserii, unde ați fi putut depune astfel de amendamente. Am decis să le cer din nou raportorilor din umbră să-mi spună dacă vor să schimbe natura raportului, atunci astfel de amendamente se justifică, dar ideea este ca raportul să devină unul cu privire la conflictul din Nagorno-Karabakh. E un pericol pentru întregul document și desigur că văd amendamente care sunt îndepuse și arată părerea despre diverse părți ale conflictului din Nagorno-Karabakh, dar nu cred că e modalitatea corectă de lucru la acest raport. Am o altă întâlnire cu raportorii din umbră pentru a vedea ce părere au și ce vom face ulterior. Cred că în probleme legate de conflicte sau conflicte înghețate trebuie să acordăm atenție rolului politic posibil al Uniunii Europene și să nu ne concentrăm pe a spune cine are dreptate sau cine are mai mare dreptate decât cealaltă parte implicată în conflict. Asta ar fi o greșeală. În orice caz, majoritatea amendamentelor sunt amendamente care contribuie la raport. Vreau să vă mulțumesc în special pentru acestea și în special pentru cele care ne reamintesc de faptul că trebuie să ne aducem aminte de faptul că țările din parteneriatul răsăritean, chiar dacă astăzi par să fie într-o criză politică mai mare decât ne-am fi așteptat, nu, nu a existat hotărârea de a semna acordul de asociere din partea Ucrainei. Rolul nostru este de a spune clar că ușa către Uniunea Europeană rămâne deschisă, chiar dacă vorbim despre un viitor foarte îndepărtat. Deci aș vrea să vă mulțumesc pentru toate amendamentele care merg în această direcție și pentru amendamentele care merg în direcția deschiderii Uniunii Europene către un regim de călătorii uh, scutite de viză și educație sau în domeniul energiei. Mulțumesc. Thank you very much. Uh. Mulțumesc. Domnule Coval. Acum aș vrea să dau cuvântul raportorilor din umbră. Și mai întâi am cința să-mi dau mie însumi cuvântul din partea PPS, sunt raportor din umbră. Acest raport vine într-adevăr într-un moment foarte dificil pentru țările din parteneriatul răsărite și sunt de acord cu dumneavoastră ce a spus că n-ar trebui să utilizăm acest raport pentru o anumită țară, dar ce se întâmplă zi și noapte și în noaptea trecută în Ucraina, la Kiev, e foarte alarmant. Consiliul Ministrilor de Externe și-a exprimat ieri îngrijorarea profundă în legătură cu încălcările care au avut loc în Ucraina și sunt de acord că trebuie să așteptăm puțin după ce această delegație la nivel înalt se va întoarce din Ucraina. Ce am eu pe agenda? Mai întâi să reamintesc faptul că delegația pentru Azerbaijan a decis să părăsească UNES după decizia Parlamentului, ceea ce este regretabil și sperăm că se va reveni la acest format al negocierilor cu Parlamentul European și să subliniem, de asemenea, să spunem foarte clar, după cum a spus și raportorul, că nicio țară din parteneriatul răsăritan ar trebui să recurgă la violență sau la amenințări la adresa altei țări pentru a soluționa probleme bilaterale. Să mai așteptăm două sau trei săptămâni ce s-a decis până pe 11 februarie să vedem uh, cum evoluează situația din aceste țări și în această perioadă legislativă a Parlamentului ar trebui să votăm acest raport și să sperăm ca parteneriatul răsăritan să nu fie sabotat de celălalt mare vecin de la răsărit. Mulțumesc. Uh, Acum domnul Fleckenstein de la SND. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că domnul raportor are o bază bună și putem fi de acord cu multe elemente, dar aș vrea să mă refer la cinci aspecte care mi se par importante. Mai întâi, raportorul scrie în uh, partea explicativă că întotdeauna este vorba de promovarea valorilor comune și cred că e adevărat. Iată de ce nu sunt întotdeauna totul de acord cu ce e în considerentul A, unde dăm impresia că am dorit să exportăm valorile noastre. Nu, ar trebui să vorbim despre valori comune pe care le apărăm la Consiliul Europei și pe care le-am adoptat împreună la Consiliul Europei. Al doilea aspect, să vedem dacă cu parteneriatul răsăritan, automat, există întotdeauna o legătură cu posibilitatea aderării acestor țări. Această legătură automată pentru mine nu e clară. Să luăm exemplul Azerbaijanului. Nu s-a spus încă ultimul cuvânt legat de Euronest. Ei nu doresc să adere. Cu toate acestea, vor să aibă un partener strategic cu noi, indiferent uh, care este denumirea. Pentru multe de state, aderarea este un obiectiv, dar nu pentru toate. E nevoie de o abordare nuanțată. Uniunea Europeană nu e întotdeauna o alternativă pentru toate țările din uh, vecinătatea noastră. E important uh, că nu noi suntem singura alternativă, chiar dacă uneori e regretabil. N-ar trebui să avem probleme cu aceasta atâta timp cât țările învecinate pot lua hotărâri în mod liber. Liber înseamnă și fără presiune, fără șantaj, fără șantaj economic sau politic. Doamna Biden, sper că i-am pronunțat bine numele, în amendamentul pe care l-a depus îmi place mai mult formularea de acolo decât amendamentele altor colegi care au fost poate mai agresive. Evident că nu are rost să negociem cu Rusia care este soarta unor dintre aceste țări. Unele chestiuni sunt probleme de politică bilaterală. Cu toate acestea vrem să promovăm cooperarea pe continent și atunci trebuie să vorbim și despre Rusia în legătură cu situația de pe continent, Se există o soluție rezonabilă, fără a crea impresia că aici vorbim despre negocieri care ar fi în detrimentul unei terțe părți. Un ultim lucru pe care vreau să-l spun, să confirm ce a spus și domnul raportor, nu e vorba doar de parteneriat între organisme de stat și legături politice sau economice. Nu. E vorba și de contacte între societatea civilă din aceste țări și e mult mai important decât elemente de tratate sau acorduri la nivel de președinte de comisie și șef de stat. Această idee exprimată de domnul Coval este poate foarte importantă și ar trebui uh, scoasă și mai mult în evidență. Fără contacte între societatea civilă, fără contacte între țările noastre, toate aceste lucruri nu ar funcționa foarte bine. În concluzie, vreau să mulțumesc pentru acest raport. Mulțumesc foarte mult acum din partea grupului ALDE, domnul Vaică. Domnule președinte, cred că e o idee excelentă să se prelungească termenul pentru depunerea de amendamente. Numărul de amendamente depuse până acum demonstrează faptul că conținutul acestui raport uh, E ceva foarte complicat, nu doar faptul că tratăm cu țări cu poziții diferite față de perspectiva europeană, ci și pentru că ne confruntăm cu țări și națiuni cu valori diferite. Avem și valori comune, dar sunt și unele caracteristici ale acestor societăți și cred că raportul trebuie să reflecte acest lucru. Face acest lucru și acum, dar cred că dacă <clears throat> lucrăm mai mult pentru a evita neînțelegerile și din partea partenerilor noștri sau potențialilor parteneri. Cred că faptul că se trimite o delegație în Ucraina în sine e un motiv foarte important de a continua să lucrăm la acest raport. Dar aș vrea să fac și un avertisment și anume că să nu există o acumulare de prejudecăți în legătură cu situația complicată din Ucraina. Ucraina pare uneori să fie în pragul unei crize foarte grave evit să vorbesc despre pericolul războiului civil, dar nu e foarte departe de o criză foarte dificilă și nu sunt sigur dacă în fazele anterioare ale acestei probleme noi am fost suficient de echilibrați în acest Parlament atunci când am uh, forțat oarecum uh, guvernul Ucrainei să fie într-o poziție dificilă cu spatele la zid în legătură cu anumite chestiuni foarte specifice, n-ar trebui să mai facem acest lucru pe viitor, ar trebui să arătăm interes pentru Ucraina ca țară întreagă cu partea răsăritană și apuseană și să ne asigurăm că oferim tuturor din Ucraina o perspectivă europeană. Altfel, e o cale care duce la neînțelegere și la probleme suplimentare în Ucraina. În ce privește raportul, cred că nu putem evita să menționăm conflictele înghețate din regiune. N-ar trebui neapărat să fim de partea cuiva din aceste conflicte. Sunt de acord cu ce a spus domnul raportor. Cu toate acestea, dacă ne așteptăm la un rol activ al Uniunii Europene în a încerca să rezolve aceste probleme, atunci Trebuie să prezentăm, să identificăm probleme, să le identificăm cu respectarea valorilor și principiilor călăuzitoare pentru politica noastră. Printre altele, e și dreptul internațional. Mi se pare că lipsește menționarea dreptului internațional și activitatea depusă în forumuri internaționale în legătură cu toate aceste conflicte înghețate. Aș face o pledoarie așadar să identificăm și să menționăm aceste conflicte înghețate ca domeniu de interes pentru noi și ca angajament al nostru de a <clears throat> contribui la soluționarea acestor probleme. și vreau să cooperăm în continuare la fel de bine cu domnul raportor ca și până acum. Mulțumesc. Mulțumim, domnul Schulz, acum din partea verzilor. Dragi colegi, E bine că am avut acum acest raport, având în vedere situația dramatică din Ucraina. Sunt de acord că trebuie să ne alocăm puțin mai mult timp și să așteptăm raportul de săptămâna viitoare. Dacă mm, vom avea și o delegație săptămâna viitoare, nu știm însă dacă vor putea veni având în vedere situația. Sigur că Ucraina nu trebuie să fie singurul subiect al acestui raport, dar va ocupa un loc important în acest raport, având în vedere situația de acolo. Și e ciudat că avem un astfel de acord în discuție uh, și nesemnarea acordului a dus la această situație care uh, a dus, iată, la această violență. Sper că nu vom contribui la intensificarea violențelor trebuie să lucrăm la ceva și anume compatibilitatea dintre Uniunea uh, Vamală și zona liberă de comerț UE. Dacă Rusia vrea să aibă o, o zonă liberă de comerț extinsă în jurul său, va fi o problemă și trebuie să creăm noi formate pentru a ajunge la acorduri cu aceste țări, țări care, datorită presiunii exercitate de Rusia, mă refer la Armenia, la Belarus, datorită acestei presiuni, n-au semnat acordurile de asociere. Va trebui să încheiem parteneriate și mm, de cooperare puțin, la un nivel puțin mai scăzut față de ce avem până acum cu celelalte țări. Sperăm că vom reuși și cu Georgia și Moldova. Și apoi mai există și o problemă, problema de comunicare a strategiei noastre. N-am putut să promovăm deocamdată avantajele acestui gen de asociere în rândul oamenilor. Trebuie să promovăm aceste idei, să le spunem oamenilor care vor fi rezultatele și avantajele pentru ei în urma unui acord de asociere cu Europa ce va însemna pentru viața lor de zi cu zi și așa mai departe, din perspectiva conflictelor regionale, așa numitele conflicte înghețate, care acum sunt destul de fierbinți în Osetia, Transnistria sau Nagorno-Karabakh. Trebuie să devenim mai activi, să inițiem mai multe acțiuni cu USA la nivelul politicilor statelor membre. Nu se înregistrează prea multe progrese trebuie la nivelul discuțiilor cu Rusia să ne asigurăm că se obțin progrese. Domnul Kirilov, copreședintele Euronest, are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu ce s-a spus aici până acum. Aici vorbim despre o abordare, o strategie politică foarte importantă între Uniunea Europeană și vecinii noștri. Deci nu trebuie deloc să ne grăbim, să facem în pripă lucrurile. Este corect ca raportorul, care până acum a făcut o treabă foarte bună, să abordeze și problemele pe termen lung. Trebuie să dăm dovadă de răbdare Sigur că lucrurile în Ucraina evoluează repede și acest lucru e copleșitor, dar trebuie să privim cu înțelepciune spre viitor pentru a înțelege care sunt greșelile din trecut pe care trebuie să nu le mai repetăm. Și sunt de acord cu raportorul nostru că e nevoie de o abordare personalizată. Insistăm pe asta, fiindcă aici vorbim de lucruri diferite. Nu putem ca de fiecare dată să avem aceeași abordare. Apoi, în politicile noastre, după părerea mea, nu trebuie să creăm o situație prin care să lăsăm impresia că vrem să izolăm Rusia. Avem relații bilaterale cu toate aceste țări, sigur, și chestiunile trebuie să fie abordate din această perspectivă. Politica globală însă nu trebuie să lase impresia că încercăm să izolăm Rusia. Mai mult, cred că ar trebui să încercăm de asemenea să ne implicăm în mod constructiv pentru a ajuta la evoluția lucrurilor. De exemplu, să încercăm să avem cooperare și uh, inițiative comune cu um, cooperarea la Marea Neagră. Bulgaria conduce acum această organizație și asta ne-ar permite să ne implicăm în chestiuni economice, uh, de mediu, în regiunea Mării Negre. Există multe state care sunt membre ale acestei organizații și ar trebui să găsim o cale de urmat. Apoi, sunt de acord cu domnul Weigel și am și un amendament în sensul acesta. Există aceste conflicte înghețate și dacă vrem să le privim ca fiind înghețate și să nu facem nimic, să așteptăm, nu e o alegere prea inteligentă. Am văzut ce s-a întâmplat cu Georgia. Uh, mai mult, ele sunt folosite politic când lucrurile se tensionează și am văzut asta în cazul uh, Transnistriei și al Nagorno-Karabahului. Dacă analizăm lucrurile cu Armenia și cu Azerbaijan, vedem că conflictele acestea pot fi exploatate cu dibăcie politică și nu cred că asta este ceea ce ne dorim. Și nu cred că este nici în avantajul Rusiei pe termen lung până la urmă. Ia, uitați ce se întâmplă cu Olimpiada de la Sochi, toate aceste amenințări teroriste care s-ar putea să se materializeze. Cu toții și Rusia și Uniunea Europeană avem nevoie de o zonă sigură și de aceea ar trebui să încercăm să ne implicăm mai mult. Și ultima observație ar fi că Deși, cum am spus, eu sunt pentru abordare personalizată pentru fiecare țară, dar trebuie să avem și o poziție generală de principiu. Nu trebuie nici în documente să vorbim cu o țară despre integritate teritorială și pentru o altă țară să nu menționăm deloc acest principiu. Știți, sunt sigur la ce mă refer. Dacă insistăm pe autodeterminare, atunci autodeterminare pentru toți da, întrebarea este, e o abordare constructivă? Ce se întâmplă dacă, să zicem, în Ucraina o mare parte a populației în Crimea, să zicem, începe să-și dorească autodeterminare. Știți la ce ar putea duce asta? Trebuie să fim foarte atenți să avem aceeași abordare pentru toate țările, din perspectiva integrității, pentru că e în interesul nostru. Mulțumesc, domnul Postelt domnule președinte. Sunt de acord cu antevorbitorul meu. Parlamentul are o tradiție în a aborda problemele Caucazului. Avem Cecenia și toate statele care sunt în criză acolo, pe care de fapt le-am pierdut din vedere. Și iată, cu Sochi, toate acestea revin pur și simplu ideea ca jocurile olimpice din Sochi urmează să fie ținute la cea de-a 150-a aniversare um, a unui masacru, practic, uh, exterminarea aproape totală a unui întreg uh, popor, e bine, se planifică o paradă la Sochi cu o, defi- o defilare Um, militară în um, uniforme din epoca respectivă. Sunt lucruri care sunt pur și simplu de neînchipuit. Um, și de multe ori se vorbește despre butoiul de pulbere din Balcani. Nu mai pot să aud asta. Caucazul este de fapt adevăratul butoi de pulbere. În următoarea perioadă vom avea multe provocări și trebuie să abordăm această problemă mult mai sistematic și această regiune întreagă într-un mod mult mai sistematic. Cred că dacă ne preocupăm de politica de vecinătate atât de profund cum propune acest raport, și vă rog să nu mă înțelegeți greșit, nu trebuie să ne lăsăm luați prizonieri de Ucraina. Ucraina este foarte importantă și trebuie să abordăm Ucraina și în acest cadru. Însă, înainte de conferința de la Vilnius, a fost o greșeală să ne concentrăm numai asupra Ucrainei și să lăsăm la o parte restul. Și apoi uh, ca și când ar fi fost pe margine, Armenia a fost uh, atacată de către domnul Putin. Și lucrurile au fost, de fapt, cel puțin la fel de dramatice ca și în situația Ucrainei. Am vorbit atunci despre conflictele înghețate. Rușii pur și simplu acționează pe principiul divide et impera și vor reuși întotdeauna să creeze noi conflicte atâta timp cât uh, conflictele înghețate din zona respectivă nu sunt rezolvate pe baza dreptului internațional. Transnistria, Nagorno-Karabakh trebuie să fie rezolvate, soluționate pe baza dreptului internațional. Iar acest lucru trebuie să fie uh, un, un argument foarte important, o premisă cât se poate de importantă pentru Uniunea Europeană în această uh, regiune și același lucru trebuie să fie valabil pentru raportul nostru referitor la regiune, dincolo de politica energetică, chiar dacă toate aceste lucruri au consecințe asupra politicii noastre energetice. Mulțumesc, domnul Tanăc. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Acum 10 ani am fost raportor unic pentru politica de vecinătate europeană în întregime și apoi m-am ocupat de dimensiunea estică. Prin urmare, cunosc regiunea foarte bine. Modelul uh, soluției globale nu funcționează niciodată și vedem acum niște forțe puternice pentru parteneriatul estic, pentru dimensiunea estică, să spunem, uh, din partea Uniunii uh, economice Eurasia care se manifestă asupra țărilor cum ar fi Armenia, Georgia da, ă, în ceea ce privește armeni, să facem tot ce ne stă în putință, să fim deschiși și din punct de vedere economic și din celelalte puncte de vedere. Chiar dacă se alătură acestei uniuni vamale conduse de ruși cu Belarus și Kazakhstan. Belarusul rămân paria din perspectiva democrației și drepturilor omului și, din câte știu, Azerbaijan nu dorește să semneze acordul de asociere sau acordul aprofundat um, cu uh, Uniunea Europeană, dar nici să se alăture Uniunii Vamale Ruse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 pare să urmăreze o semnare a acordului după mm, plasarea inițială lor, dar există presiuni și asupra lor din partea Rusiei să nu semneze. Vom vedea. Uh, trebuie să fim alături de Georgia. Și un comentariu final pentru a răspunde domnului Kirilov cu privire la conflictele înghețate, care cerea uh, poziții absolute de consecvență și egalitate în legislația internațională în ceea ce privește uh, Uh, primordialitatea autodeterminării față de integritatea teritorială. Îmi pare rău să vă spun, domnule Kirilov, eu aș vrea ca viața să fie așa de simplă și în Occident avem contradicții. Pe de o parte, nu credem în integritate teritorială, credem în autodeterminare. În cazul Kosovo-ului avem atitudini diferite față de alte regiuni, cum ar fi Kirghistanul președintele regiunii de nord din Kyrgyzstan cred că va și veni în comisia noastră în curând. Și s-a spus că Milosevic a bombardat și uh, atacat kosovarii pentru a duce la un stat kosovar. Nimeni n-a răspuns, însă la fel atunci când uh, Saddam Hussein i-a atacat pe curs cu uh, gaze. Deci Autodeterminarea și integritatea teritorială sunt egal de importante în dreptul internațional și fiecare țară, fiecare bloc, cum ar fi UE, va analiza fiecare situație individual din perspectiva geopolitică și așa mai departe. Eu respect ambele principii, dar să spui că unul e mai important ca altul și acela trebuie aplicat de fiecare dată, pur și simplu este ilogic. Mulțumesc, domnule Tanoc. Doamna Lupceva. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că discutăm un raport care până la urmă urmărește echilibru și bună abordare pentru toate țările din regiune, nu doar pentru una. Și uh, raportorul și raportul trebuie apreciate din acest punct de vedere. Amânarea amendamentelor și a raportului uh, nu fac decât să pună presiune și mai mare pe Ucraina. Noi ne axăm pe Ucraina, o una din țările din regiune. Am vizitat Georgia și Moldova în ultimul timp și conversațiile pe care le-am avut acolo ne-au arătat importanța rolului Ucrainei în regiunea respectivă. Pe de altă parte, asta ne arată că amânarea din partea noastră duce la lipsa unei strategii clare și a unei direcții clare în ceea ce privește acțiunile UE, dacă așteptăm, acțiunile noastre nu vor fi suficient de avansate sau de echilibrate și de aceea cred că ar trebui să ne gândim foarte serios la comunicare, la metode mai bune de comunicare din partea noastră. Sunt în totalitate de acord cu cele spuse de domnul Fleckenstein în acest sens, nu ne exportăm modelele, nu ne exportăm valorile. Propunem alternative de cooperare care ar trebui să fie văzute ca o alternativă față de statele acestea, situația din statele acestea. Poate însă nu ne-am uh, transmis suficient de bine mesajele, poate n-am fost bine înțeleși în negocieri, în discuțiile cu instituții de cetățeni, pentru că cetățenilor trebuie să le oferim ceva ușor de înțeles și util pentru ei, care să um, le deschidă calea către ideea europeană, fără a le promite aderarea, sigur, pentru că acest lucru deocamdată nu e posibil. Dacă însă oamenii nu înțeleg avantajele dacă societatea civilă nu înțelege care este meritul apartenenței la UE, uh, nu avem cum să ne îndeplinim obiectivele stabilite. Aș vrea să felicit raportorul pentru atenția acordată culturii și educației ca bază pentru viitoare integrare și cred că acest proces trebuie să fie aprofundat pentru că uh, și cetățenii și societatea trebuie să poată participa. Și nu în ultimul rând, aș vrea să vă mai spun că, și asta este un lucru pe care l-am discutat de mai multe ori, e nevoie de relații echilibrate cu Rusia, nu doar în regiunea Mării Negre. Multe dintre țările cu care discutăm acum din parteneriatul estic sunt partea regiunii Mării Negre. Și acolo eu aș zice că strategia pentru Marea Neagră e cumva păstrată înghețată și deschiderea acestor perspective ar putea să stimuleze relansarea relațiilor cu Rusia și să ne dea o perspectivă pe termen lung mai durabilă în ceea ce privește parteneriatul estic. Mulțumesc, domnul Lansbergis. Eh, thank you, Chairman. <clears throat> mm. I want to say... Mulțumesc. Aș vrea să spun ceva împotriva confuziei fundamentale în terminologia noastră politică, atunci când promovarea valorilor e etichetată ca fiind export cu anumite conotații negative, care până la urmă fac ca până și respectarea și promovarea valorilor să depindă de consimțământul unui oponent antidemocratic, care de fapt are valori opuse. Când sunt astfel de valori opuse, care sunt miza, am văzut recent în contextul politicilor legate de parteneriatul răsăriten. Și când vorbim despre Ucraina, am descoperit atunci că pentru Moscova distrugerea Ucrainei. Astfel, într-o dispoziție, putem să existe un atac de propagandă. Cum că noi, europenii, am provocat viitorul dezastru printr-o seducere europeană a unei țări naive, când nașul a intervenit ca să apere Ucraina de Europa. Vedem această tendință antieuropeană expusă, prezentată foarte deschis. Rusia confruntă în mod deschis uh, Europa ca fiind o generatoare de politici de cultură, ceea ce ne reamintesc vechile lozinci staliniste am merita o atitudine mai sobră și să nu mai repetăm vechi lozinci despre parteneriat. Pentru că nu e un parteneriat, e o confruntare. Mulțumesc. Thank you very much, uh, Mr. Mulțumesc, domnule Lansberg. Vechea lozincă era despre înfrățire. Acum, din nou, domnul Coval, domnul raportor. Dziękuję bardzo. No, wiele z tych idei... Mulțumesc. Multe dintre ideile care s-au exprimat se pot regăsi în varianta finală a raportului dacă depuneți amendamente, dar aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că obiectivul principal al raportului este să arate o viziune politică a parteneriatului răsăritan în viitor. Desigur că putem și ar trebui să subliniem clar faptul că ne-ar plăcea să tratăm toate aceste țări, partenerele noastre din uh, răsărit, pe baza unei abordări individuale putem să exprimăm această idee și putem exprima și alte principii, de exemplu, principiul respectării dreptului internațional, autodeterminarea, integritatea. Acestea se pot uh, transmite prin depunerea de amendamente. Dar dacă <clears throat> ne gândim la ce s-a întâmplat și la Vilnius și la ce am văzut în vizitele din Moldova și Georgia, ar trebui să acordăm o atenție deosebită acestor două țări. Și ceva rezultat din vizita pe care o vom face în Ucraina, toate aceste elemente ar trebui să se reflecte drept concluzii. Acum, dacă să consacrăm câte un paragraf fiecarei țări, asta are consecințe logice pentru întregul document. Dacă intrăm în prea multe amănunte în legătură cu conflictele înghețate din zona Caucazului, nu putem vorbi doar despre Nagorno-Karabakh. Pentru a echilibra documentul ar trebui să vorbim și despre granițele Georgiei. Deci dacă se depun mai multe amendamente, o să existe consecințe pentru întregul raport. Cred că în grupul de raportori din umbră trebuie să dăm un răspuns la întrebarea dacă mergem în acea direcție sau nu. Dacă da, trebuie să depunem alte amendamente care să asigure echilibrul documentului, pentru că documentul nu poate să includă doar reguli sau principii generale e nevoie și de o abordare individuală și doar să vorbim despre situația din Nagorno-Karabakh, din acel conflict, trebuie să vorbim și despre ce se întâmplă cu granițele Georgiei și rolul Rusiei. Evident că trebuie să acordăm atenție și acestui aspect. Dar întrebarea care se pune este dacă introducem factorul acestui partener terț Rusia, atunci trebuie să găsim un loc și pentru Turcia, care joacă un rol foarte important în uh, zona Caucazului. Uitându-ne spre răsărit, s-ar putea să nu permanentizăm uh, schemele din perioada veche a Uniunii Sovietice. E nevoie de o abordare coerentă și trebuie să acceptăm și alte amendamente care vor fi depuse. De exemplu, unele referitoare la Turcia sunt uh, îngrijorat, dar uh, aș vrea ca documentul să fie unul de compromis, să se bucure de acceptarea dumneavoastră a tuturor. Deci dacă raportorii din umbră <clears throat> merg în această direcție, o să încerc să ajung la un compromis cu ei, dar astăzi am datoria să vă atrag atenția asupra acestor amenințări. E ultima șansă în acest mandat al Parlamentului să avem un document cu caracter strategic dar uh, s-ar putea să ne aflăm într-o situație dificilă dacă se depun prea multe amendamente individuale, pentru că atunci consecința va fi că va trebui să introducem noi și mai multe amendamente, pentru că asta am observat eu. În fine, uh, o menționare a aspectelor sociale în documente dă posibilitatea redactăm un document uh, pe termen delungat. Dacă ne concentrăm prea mult pe situația actuală, așa cum s-a comentat aici, ar apărea pericolul că documentul să nu fie actualizat foarte curând. Oricum, vă mulțumesc pentru contribuție și pentru depunerea de amendamente. Mulțumim, domnule Coval. Încheiem acest punct de pe agenda și după cum s-a discutat la început, noul termen limită e 11 februarie, ora 12 la prânz pentru a depune amendamente. Acum facem o pauză până la ora 11, când vom începe audierea strategia Uniunii Europene pentru Iran după Geneva. La ora 11, dacă se poate, la 11 fix. Mulțumesc. Da, So, colleagues, I suggest we start with the next point. Așadar, dragi colegi, vă sugerez să începem cu următorul punct al agendei, e audierea publică cu privire la strategia Uniunii Europene pentru Iran după Geneva. Să urez bun venit celor doi oaspeți la această audiere. Strategia Uniunii Europene, dr. Walter Bosch, de la Berlin, și domnul uh, Rosbeck Parsi de la Universitatea din Lund din Suedia, expert în ce privește dinamica internă din Iran și politica externă, autoare multor publicații pe aceste subiecte. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră și uh, pentru că veți contribui la discuție. Audierea de astăzi se concentrează asupra unei uh, întrebări, acum că acordul interimar uh, cu privire la chestiunea nucleară s-a încheiat, mai ales mulțumită eforturilor doamnei Ashton și se începe punerea în aplicare acestui acord. Și am auzit ieri de la ministrul de externe Venizelos că s-au luat hotărâri importante. Dacă Uniunea Europeană ar trebui să se implice mai mult uh, cu Iranul și în alte domenii, pe lângă chestiunea nucleară. Există diverse scenarii. Care sunt aceste diverse scenarii? în care să promovăm cel mai bine obiectivele Uniunii Europene de politică externă și securitate, inclusiv stabilitatea regională și respectarea drepturilor omului. Aceste întrebări au stat și în centrul vizitei interparlamentare care s-a întâmplat, uh, care a avut loc în Iran în septembrie, cu participarea a cinci membri ai Parlamentului nostru, o delegație condusă de doamna Kronberg, pe care o să o invit să ia cuvântul în câteva momente dar înainte, aș vrea să dau cuvântul pentru 5 minute doamnei Munis, raportoare pentru aceste recomandări, pentru niște observații introductive. Aveți cuvânt. Mulțumesc, vă mulțumesc că ați venit, în special celor doi vorbitori, oaspeții noștri. O să vorbesc în continuare în limba spaniolă, puteți asculta interpretarea. Eh, 10 Cu zece ani în urmă, Uniunea Europeană a rupt relațiile cu Iranul, cu excepția sancțiunilor. Nu a existat decât rezoluții negative adoptate în Parlamentul European și de către toate instituțiile europene. Într-o regiune plină de conflicte. Nu trebuie să menționăm toate conflictele din regiune. Multe sunt uh, în continuare deschise. Cred că rezultatele acestor negocieri cu privire la problema nucleară în Iran reprezintă unul dintre cei doi piloni relațiilor noastre cu acea țară și motivele care au dus la această situație a relațiilor cu Iranul. Acordul de ieri e o mare reușită a diplomației europene. Un lucru pe care înaltul reprezentant pentru relații externe ale Uniunii Europene, doamna Ashton, s-a concentrat și e o mare reușită pe care trebuie să o salutăm. E un lucru extrem de pozitiv uh, realizat de Serviciul de Acțiune Externă. E un moment istoric. Iranul a acceptat condițiile de a nu mai îmbogăți uraniul, astfel încât de acum încolo orice uraniu îmbogățit va fi sub procentul necesar pentru a construi arme atomice. Agenția Internațională pentru Energie Atomică a trimis echipa de inspectori cărora li se permite să inspecteze instalațiile nucleare și cred că acestea sunt criteriile minime care au permis Uniunii Europene să adopte măsura reciprocă legată de eliminarea unora dintre sancțiunile care erau în vigoare începând cu anul 2005. Aș vrea să vă reamintesc că în 2002 au început negocierile pentru un acord care s-a oprit în 2005 din motivul menționat anterior Aceste două evoluții au caracter istoric, după cum v-am spus, și de acum încolo va trebui să edificăm relații cu Iranul. Va trebui să avem o imagine pozitivă, nu doar pentru cele două procese, unul legat de drepturi ale omului, subiect în legătură cu care sper să continue dialogul, care e cel de-al doilea pilon al relațiilor despre care vorbeam, în ciuda faptului că unii deținuți politici au fost eliberați, unii dintre care au primit primul Saharov al Parlamentului European. În continuare, situația este foarte dificilă, mai ales situația femeilor, drepturile homosexualilor, lesbienelor, libertatea de exprimare, libertatea presei. În alegerile din iulie în Iran a existat o schimbare politică care a inițiat această schimbare a relațiilor cu comunitatea internațională și sperăm că acest uh, um, lucru va continua. O să las uh, ceva timp pentru niște comentarii suplimentare în dezbatere după ce vom asculta intervenția oaspeților noștri dar cred că Uniunea Europeană ar trebui să țină cont de câteva elemente. În primul rând, Trebuie să ne asigurăm că acest nou cadru al relațiilor are un caracter durabil. Va trebui să avem o delegație europeană pentru Iran cu un cadru pentru dialog, nu doar cu autoritățile din Iran, ci cu factorii politici, societatea civilă, faptul că nu există comunicare cu Iranul e prima problemă în edificarea acestui dialog. În al doilea rând, după cum am mai spus, trebuie să avem un dialog pe teme legate de drepturile omului, cu același nivel de ambiție ca și cel din uh, discuțiile în legătură cu problema nucleară. Iranul este o putere regională, lucru care nu poate fi contestat, și ca atare, cred că Iranul ar trebui să se implice în toate procesele de dialog regional, inclusiv cel uh, legat de Siria. Și trebuie să sprijinim eforturile ONU și să nu permitem uh, <clears throat> celor cu poziții dure de ambele părți să-și impună punctul de vedere. Calea cea mai constructivă pentru reușită este să implicăm pe toți cei interesați, în special o putere atât de importantă din regiune cum e Iranul, ținând cont și de caracterul șiit al regimului iranian, care poate să aibă o influență în alte conflicte din zonă și sunt convinsă că și invitație se va referi. Iranul poate să aibă un rol de stabilizator în regiune. Trebuie să deschidem dialogul și în alte domenii de cooperare, combaterea traficului de droguri, unele domenii de interes reciproc pentru Uniunea Europeană și comunitatea internațională. Acestea erau doar câteva observații introductive. Acum uh, o să ascultăm ce au de spus invitații. Există și un document uh, pregătit la comisia noastră în legătură cu procesele pe care vă mulțumesc pentru observațiile introductive și acum o să o invit pe doamna Kronberg, președinta delegației pentru relațiile cu Iranul pentru a ne informa în legătură cu a patra întâlnire interparlamentară care s-a ținut în, la Teheran la jumătatea lui decembrie. Mulțumesc. Thank you for this opportunity of... Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc pentru această oportunitate de a vă prezenta ceea ce s-a întâmplat în delegația noastră în Iran. Ne-am reunit cu diferite grupuri, cu Parlamentul iranian, cu uh, deputați, cu, societatea, cu reprezentanții ai societății civile, reprezentanții ai organizațiilor Națiunilor Unite și ne-am întâlnit cu ambasadori uh, din partea statelor membre la uh, Teheran. Ne-am întâlnit și cu doi uh, laureați ai premiului Zaharov. În ceea ce privește dialogul interparlamentar, parlamentar, acesta a fost întrerupt cu șase, cu șase ani în urmă. Ne-am întâlnit cu mai mulți membri ai Parlamentului, președintele, dar și grupuri ale femeilor, minorități uh, religioase, inclusiv uh, suniți. Um, și 90 de membri ai Parlamentului sunt cei care sunt, sunt în minoritate și sprijină guvernul, ceilalți 200 sunt uh, mai degrabă conservatori și au o linie mai dură în Parlament. Dezbaterea noastră a avut loc într-un moment în care trezoreria americană a, a, a aprobat uh, listarea la bursă a unor companii iraniene și uh, cei cu o poziție mai conservatoare uh, din Iran au spus că nu, putem avea, că nu pot avea încredere în Statele Unite și așa mai departe. Apoi alții au spus că nu este o încălcare a criteriilor de la Geneva și că se poate continua cu negocierile. Cred că asta ne spune câte ceva despre tensiunile din Parlamentul respectiv. Ne-am întâlnit cu Ministrul Afacerilor Externe, care este foarte deschis referitor la schimbările referitoare la politica externă, a vorbit despre bunele relații cu vecinii, despre deschiderea față de vest, am vorbit și despre Arabia Saudită și Turcia. Aș vrea să spun că ministrul de externe Sarif um, a, avut numai cuvinte de laudă față de doamna înalt reprezentant. De asemenea, ne-am întâlnit cu șeful de cabinet al președintelui, fost ministru al economiei, fost președinte al Camerei de Comerț. Am vorbit despre uh, sancțiuni și despre faptul că aceasta a dus la aproximativ 20-30% costuri de tranzacții, pe tranzacții suplimentare pentru uh, uh, Iran. De asemenea, a menționat faptul că iranienilor nu le plac produsele chinezești ci că ar prefera produse europene. Deci am vorbit despre eventuale um, relații comerciale viitoare. Apoi, în ceea ce privește dialogul privind drepturile omului, a fost unul dintre subiectele mai import- cele mai importante pentru noi. Ne-am întâlnit cu uh, laureații premiului Zaharov, a fost o discuție interesantă, au avut întrebări din uh, Consiliul pentru Drepturile Omului. A fost o reuniune organizată în ambasada uh, Elena, apoi s-a discutat uh, cine a fost de fapt responsabil pentru această reuniune. Um, pe de altă parte, însă, nu a existat nicio anulare a vreunei vizite, totul a mers cum trebuie. Singurul lucru pe care îl regretăm este că uh, o organizație a fost uh, percheziționată de către poliție la două săptămâni după ce am vizitat-o. Am uh, vorbit despre situația domnului Musavi și domnului Cherubi. Am vorbit despre dialogul pe care Iranul Uh, l-a refuzat, deci practic s-a refuzat accesul uh, reprezentantului Uniunii Europene. Pe de altă parte, au invitat reprezentant, uh, comisarul Uniunii Euro- reprezentantul ONU pe, drept, pe ideea drepturilor, pe subiectul drepturilor omului să vină. Am discutat și pedeapsa capitală, unul dintre subiectele principale în timpul discuției. Mai ales uh, s-a discutat și despre infracțiunile ce țin de uh, droguri, pentru că 80% din uh, pedepsele capitale au legătură cu acest subiect, deci se încearcă reduc și ei au spus că încearcă reducerea acestor, uh, acestor cazuri. Ne-am întâlnit și cu fostul președinte, am vorbit mult despre Siria și ne-a spus că uh, cei din Siria ar trebui să-și poată decide propriul uh, destin la vot. Apoi am discutat cu uh, societatea civilă și ONG-uri. Ne-am întâlnit cu multe ONG-uri uh, în ambasada Elena. Toți ambasadorii și reprezentanții ONU au fost de acord că există mai multă libertate acum pentru ONG-uri că există o schimbare pe teren. ONG-urile au fost foarte clare față de munca pe care o fac, au sperat, spar, speră să găsească parteneri internaționali. O problemă este că din cauza sancțiunilor au dificultăți în a, a avea acces la uh, fonduri internaționale. Ne-am întâlnit cu reprezentanții ONU care lucrează pe, pe uh, teme precum uh, droguri, uh, dar și refugiați. Sunt aproximativ 3 milioane de refugiați din Afganistan care lucrează în Iran. Sunt 2 milioane de dependenți de droguri și cred că munca pe care aceste organizații o fac este foarte importantă. Singura problemă este că au uh, că trebuie să beneficieze de serviciile unei bănci din exterior pentru a uh, primi finanțarea a existat un acord că este nevoie de o reprezentare a Uniunii Europene în Iran. Și am să mă întorc la asta. S-a vorbit și despre creșterea schimburilor, schimburilor de studenți, um, schimburi pe subiecte de mediu. Ar fi interesant uh, ca europenii să învețe mai mult despre Iran și ar fi important și pentru iranieni să-și deschidă mai mult societatea în acest moment în care există speranță. Unii dintre ambasadori erau foarte îngrijorați um, de influența NKO în Parlamentul European. La final, aș dori să menționez unele lucruri care ar putea ajuta la redactarea strategiei europene. Cred că trebuie să extindem um, strategia noastră, nu să vorbim numai despre problema nucleară, întotdeauna am vorbit și despre drepturile omului, dar aș dori să mă refer la trei puncte care ar trebui să fie conținute în această strategie, din punctul nostru de vedere. În primul rând, este faptul că există o senzație de speranță și o dorință de a ieși din izolare. Ea este evidentă în rândul cetățenilor care e, în mod clar așteaptă o schimbare. Cred că uh, un gest uh, simbolic ar fi foarte util, și anume ideea unei uh, reprezentări um, a Uniunii Europene la Teheran. Poate un trimis special al Uniunii Europene în Iran, care practic ar putea deschide calea către deschiderea unei delegații în Iran. Apoi, reducerea tensiunilor. Am discutat și cu cei cu poziții mai dure uh, și am discutat drepturile omului, ceea ce i-a forțat să discute acest subiect. Deci, uh, cred că acest dialog pe care ministrul de externe tarif uh, l-a propus doamnei înalt reprezentant, ar trebui să fie dus la bun sfârșit. Ar trebui să fie posibil pentru domnul Lambrinidis, reprezentantul UE pe drepturile omului, să inițieze acest dialog. În ceea ce privește uh, dialogul, un alt subiect este traficul de droguri, mai ales având în vedere Afganistanul. În 2014 uh, se estimează că uh, traficul de droguri va crește în mod considerabil problema cooperării Uniunii Europene cu Iranul a fost uh, ceea ce ține de pedepsa capitală în ceea ce privește uh, infracțiunile ce țin de droguri. Deci dacă s-ar face unele schimbări aici, s-ar putea face și unele progrese. De asemenea, uh, ca mm, ideea schimburilor umanitare pentru studenți și așa mai departe este foarte importantă. Este nevoie, după cum spuneam, de schimburi. Uniunea Europeană are o serie întreagă de instrumente prin care ar putea să promoveze aceste schimburi de studenți în domeniul medical um, și schimburi care să permită îmbunătățirea la nivelul mediului după ce uh, se va pune în aplicare și ultimul acord de la Geneva, cred că există o cale pentru relații comerciale cu Europa și ar trebui să luăm în considerare acest lucru uh, în cadrul strategiei. Cred că avem o oportunitate și Uniunea Europeană poate juca un rol pentru a o menține. Vă mulțumim, doamnă Kronberg, pentru toate aceste informații. Aș dori să dau acum cuvântul domnului Walter Posch, de la Fundația pentru Știință și Politică de la Berlin pentru aproximativ 10 minute. Aș dori de asemenea să o rog pe doamna Muniz să preia președinția acestei reuniuni. Vă rog, domnule Poș, aveți cuvântul. Mulțumesc. Bună dimineața tuturor. Aș dori să spun câteva lucruri. În primul rând despre situația națională, apoi în ceea ce privește regiunea și apoi în ceea ce privește necesitatea unei viziuni europene pentru viitorul uh, Iranului. La nivel național, intern, doamna Kronberg s-a referit deja la asta, există în continuare uh, facțiuni cu o poziție foarte dură, dar cel mai important este rezultatul uh, uh, ultimelor alegeri, și anume acele grupuri care favorizează radicalismul sub sloganul rezistenței au obținut numai 13% din voturi. Este vorba de o minoritate extremistă existentă în continuare, dar majoritatea uh, populației este pentru dialog atât în interiorul uh, societății, cât și uh, în sens mai larg cu comunitatea internațională. Guvernul iranian reflectă această tendință, este și uh, rezultatul unei rezolvări a unor uh, tensiuni interne la nivelul elitelor, inclusiv la nivelul um, um, securității, aparatului de securitate. în plus, prioritatea principală este eliminarea unei părți din uh, sancțiuni. Bineînțeles, există și o moștenire ideologică pe care Iranul nu o poate uita atât de ușor. Este clar că atât domnul Rouhani și domnul Khamenei uh, își distribuie munca. Domnul Rouhani se ocupă de afacerile curente și domnul Khamenei se ocupă de ideologi, să spun așa, îi asigură că nu vor exista devieri uh, ideologice. A, făc, a dat o lovitură de teatru pentru a marginaliza grupurile extremiste când a formulat um, uh, argumentul flexibilității eroice. Um, lucru pe care l-a sprijinit cu argumente religioase. Asta înseamnă, practic, că, din punctul său de vedere, găsirea unei soluții um, negociate pe subiectul, pe problema nucleară, nu este o deviere de pe calea Revoluției. Până la urmă, interesul național um, primează și cred că este contribuția cea mai importantă a lui Hamenei în ultima perioadă, și anume interesul național și pragmatismul sunt mai importante decât uh, interpretarea strictă a ideologiei. Asta ne oferă o oarecare garanție că nu vor exista grupuri uh, și tendințe în cadrul puterii iraniene care să poată submina și sabota un um, posibil acord cu Occidentul și cu comunitatea internațională. Există și alte uh, lucruri. Se vorbește despre situația economică um, precară a Iranului și uh, unii spun că poziția mai moderată a Iranului de astăzi este rezultatul regimului de sancțiuni impuse. Acesta este însă numai parțial adevărat. Însă, s-a vorbit și despre dialogul în cadrul elitelor iraniene, care a contribuit și la asta, dar un al doilea motiv ar fi acela că elitele în domeniul securității al Iranului au văzut evenimentele actuale ca o schimbare față de tensiunile obișnuite cu Arabia Saudită, uh, și au ajuns la concluzia că uh, noile rețele Al-Qaeda sau post-Al-Qaeda sunt o amenințare nu numai la nivelul regiunii, ci și la nivelul uh, securității interne. Iranul are o experiență deja cu islamismul uh, radical din, uh, de pe ramura sunită și ia în serios această amenințare. Deci uh, există și a existat întotdeauna o convergență a intereselor strategice cu Occidentul. Dar acesta nu este ceva nou. Deja în 2001, uh, analiștii iranieni, dar și cei occidentali, au ajuns la aceleași concluzii referitoare la terorismul uh, islamic. Această evaluare a Iranului este corectă dacă uh, comparăm cu evaluările think tank-urilor uh, um, occidentale. Aceste rețele post-Al-Qaeda sunt o amenințare comună pentru noi toți din mai multe motive și asta va duce și la argumentele mele pentru strategia în regiune. În primul rând, aceste rețele se uh, regenerează, sunt uh, foarte descentralizate, este foarte greu să detectezi cine le conduce. Ele în continuare reușesc să recruteze și să um, facă un transfer de expertiză din Africa de Nord către Siria, Hornul Africii, Afganistan, Pakistan. Deci sunt deja active la nivel uh, global și trebuie să fie văzute ca un jucător, ca un actor strategic în sine. Atât Iranul cât și Arabia Saudită în ultimii 30 de ani au uh, jucat uh, ideea uh, sunit contra șiiți pentru a-și proteja propriile interese. Totuși, situația actuală nu poate fi comparată cu experiențele amare suferite de alte țări în ultimii ani. Această tensiune între șiiți și suniți a ieșit uh, de sub orice fel de uh, control și mm, nu este posibil ca vreuna dintre națiunile regiunii să reușească să uh, vindece toate aceste răni. Ceea ce mă duce la două argumente. În primul rând, având în vedere interesele comune în domeniul securității, mm, privind Al-Qaeda, noi în vest și în Europa ar trebui să ne gândim la o cooperare în domeniul securității um, care să se concentreze asupra acestui punct specific. În momentul în care Iranul a înțeles că nu își poate promova propriul uh, interes național în regiune în detrimentul intereselor uh, occidentale, atâta timp cât Iranul înțelege asta, și eu cred că înțelege, pentru că uh, Iranul a recunoscut că proiectul său strategic de axă de rezistență față de Israel a fost deja învins, e bine, în momentul în care acest lucru este asigurat, o cooperare poate fi posibilă. Și asta ar avea un impact foarte mare asupra unui al doilea element, și anume concentrarea Iranului asupra economiei sale. Un Iran care se concentrează asupra dezvoltării economice, Uh, care să se concentreze pe uh, relații bune de vecinătate cu Afganistanul și alte state, uh, are mai multe șanse să fie un bun partener al Occidentului decât un Iran care urmărește o agendă revoluționară. Toate aceste lucruri ar putea să ne ajute să avem un Iran previzibil, care acționează ca un stat-națiune și cu care să putem coopera. Deci, pe de o parte, ar trebui să avem în vedere cooperarea în domeniul securității și este posibilă, cum am văzut în Afganistan în 2001, la nivelul regiunii. Pe de altă parte, Iranul uh, trebuie să se concentreze asupra vecinătății sale și să-și asume responsabilitatea de actor la nivel regional. Aceasta ar trebui, de fapt, să fie viziunea Europei. Apoi, cum ar trebui să fie relațiile cu Iranul. Fără soluția la problema nucleară, niciunul dintre aceste aspecte nu pot fi uh, duse la bun sfârșit. Însă, în momentul de față, agenda nucleară, dosarul sirian și agenda regională încep să se amestece și devin uh, din ce în ce mai complicate. Până la urmă, un parteneriat între Europa și Iran poate să înceapă numai după ce dosarul nuclear este închis și după ce contactele se vor fi intensificat. Deschiderea unei misiuni ale Uniunii Europene în uh, Iran ar putea fi unul dintre acești pași. Asta cu condiția ca uh, dialogul actual E3 plus 3 să fie de succes. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Înainte de a începe de, uh, dialogul cu uh, cei care participă la reuniune, îi dau cuvântul domnului Rusbeh Parsi. Mulțumesc și vă mulțumesc pentru invitația de a fi astăzi aici. O să continu cele spuse de Walter, dar dintr-o perspectivă ușor diferită, în ceea ce privește drepturile omului în Iran. După cum știm, cum ne-a spus și raportorul, uh, și doamna Kronberg, evident mai sunt multe de făcut în ceea ce privește drepturile omului în Iran și capacitatea Iranului de a respecta standardele pe care s-a angajat să le respecte. Acestea fiind spuse, e important să ținem minte că după toți ani aceștia în care am atras atenția Iranului asupra problemei, nu s-a întâmplat nimic, mai ales în ultimii ani, ceea ce înseamnă că relația cu Republica Islamică există, nu în sensul complet, concret al cuvântului și și uh, e inutil să le atragem atenția asupra problemelor dacă ei nu ne ascultă. Deci e important să înțelegem că dacă vrem să evoluăm pe acest subiect sau pe oricare alt subiect, întâi trebuie să avem o relație cu adevărat uh, funcțională care să nu uh, constea în semnalarea de lucruri care nouă nu ne plac și pe care vrem să li le aducem atenției. Uh, s-au încheiat cu vremea în care comunicarea într-o singură direcție funcționa, dacă a existat vreodată așa ceva. Acum ne trebuie un dialog uh, în dublă direcție și pentru asta e nevoie de o bază de respect reciproc. Termenul acesta a fost des folosit, folosit în ultimul timp, pe bună dreptate. E important de asemenea să înțelegem că Europa a avut genul acesta de relație cu Iranul în trecut. Am avut dialog esențial în anii 90 cu Iranul și asta a conținut un element foarte important, și anume respectarea drepturilor omului. E ușor să te plângi și să subliniezi neajunsurile acelui dialog, pentru că nu a ajutat la îndeplinirea tuturor dezideratelor UE față de partenerii săi, cum ar fi, de exemplu, pedeapsa cu moartea. Dar să nu uităm că dialogul acela a fost cel care a contribuit la discuția și la, evolua, la evoluția drepturilor omului în Iran. dacă începi o discuție, nu trebuie să te aștepți ca imediat lucrurile să se schimbe. Cu discuția aceea poți să plantezi sămânța schimbării în societatea respectivă și asta va duce la schimbare. Noi nu o să putem niciodată să forțăm Iranul să facă ce vrem noi. Ce vrem este să îi um, atragem, să îi facem să se implice și să dorească ei schimbarea din interior. Și asta ne situează într-un context mai larg pe care trebuie să-l analizăm și anume ce, ce relații vrem să avem cu Republica Islamică. Asta e întrebarea cheie. Nu procentajul de uraniu îmbunătățit, nici colo și așa mai departe. Ce relație vrem să avem pe termen lung cu această țară? Trebuie să fim uh, să avem o abordare strategică și să putem discuta genul de relație pe care vrem să o avem cu Iranul, dincolo de chestiunea nucleară, dacă vrem să avem o relație cu ei. Trebuie să vedem care e funcția, obiectivul și scopul acestei relații. Și aici nu mă refer la semnarea de hârtii la nivel înalt între politicieni. E vorba de a identifica modalități de a implica populația, întreaga țară. Pe termen lung, asta va duce la adevărata schimbare. Câteodată dezbaterile politice privind Iranul în Europa sună ca și cum noi am putea să alegem dacă ar trebui sau nu să avem o relație cu Iranul. Eu cred că nu ne putem permite să ignorăm Iranul. Ar fi o greșeală imensă. Iranul este vecinul vecinilor noștri și Orientul Mijlociu este o regiune pe care nu o putem ignora, regiune în care Iranul joacă un rol important. Ca să parafrazez uh, pe Madeleine Albright, uh, poate că nu e o națiune indispensabilă, dar e una de neevitat și evitarea ei uh, atrage după sine un preț de plătit, pe care poate vrem să-l plătim, dar trebuie cel puțin să înțelegem că prețul acesta va exista. O relație adevărată necesită implicare constructivă, eforturi și deschiderea spre compromis. Compromisul, prin definiție, înseamnă deschidere din ambele părți și un compromis nu, nu duce neapărat la rezultate pe termen scurt. Pe termen lung, însă, va duce la promovarea intereselor și valorilor europene în Iran și va ajuta și Iranul să fie mai deschis către cetățenii săi și către întreaga lume. Asta ar fi obiectivul strategic. Și sigur, aici apar o serie de chestiuni esențiale și pentru noi și pentru ei. Securitatea energetică, chestiunile de mediu, ca să nu mai vorbim de conflictele și calamitățile în regiunea respectivă. Acestea sunt chestiuni importante în momentul de față, pentru că trebuie abordate acum, dar sunt chestiuni importante și pe termen lung. Trebuie să ne asigurăm că nu uh, se vor mai produce pe viitor și de aceea spun că nu putem uh, aștepta ca acordul nuclear să ajungă în faza finală, pentru că acordul interimar pe chestiunea nucleară este ca o floare foarte sensibilă și are nevoie de sprijin și protecție din partea celor care doresc ca acesta să reziste. Și uh, ideea este ca toate părțile uh, să primească uh, avantaje de-a lungul timpului ca să-și poată solidifica poziția pe plan politic. De aceea, este esențial pentru ca Uniunea Europeană să aibă o reprezentanță în Teheran, fiindcă asta va avea efect practic și simbolic în momentul de față. Dacă vrem să cooperăm cu Republica Islamică sau vrem să ne plângem împotriva lor, Asta noi trebuie să stabilim. Să fii la fața locului, indiferent ce ai alege, însă este foarte important și reprezentanța acolo, concretă, va facilita tot ceea ce ne dorim. Walter a vorbit deja despre sectarianismul în regiune și cred că este important să analizăm acest acord interimar nuclear ca un fel de schiță, ca un fel de plan a ceea ce nu a funcționat până acum și ce vrem să funcționeze. Ce nu a funcționat, ce a dus la aceste blocaje până acum, uh, um, este faptul că fiecare joacă propriul joc Uh, dacă vrem să ne axăm numai pe noi, nu o să obținem niciodată nimic. Trebuie să ne gândim la nivel regional. Așa evoluează conflictele. Și aliați, uh, aliații atrag după sine și dușmani. Nu așa trebuie să acționăm pentru ca um, acordul nuclear să funcționeze, Arabia Saudită trebuie să se alăture. Pentru ca conflictul să fie rezolvat între Iran și Arabia Saudită, trebuie să se ajungă la un acord. Și în acest domeniu, din nou, UE poate juca un rol. Pentru că această construcție, acest eșafot, tot ce ține de Uniunea Europeană, constă de fapt în uh, abandonarea jocurilor în care nimeni n-are de câștigat. Trebuie să fim prezenți în regiune și trebuie să ajutăm la evoluția lucrurilor. Și toate astea ne arată că lucrurile trebuie să urmeze o anumită logică, dar viziunea și obiectivele nu pot fi realizate în trepte. Trebuie să existe voință politică, trebuie să existe dis- deschidere spre dialog acum. Nu putem uh, aștepta ca diferite lucruri să se finalizeze înainte să începem să ne gândim care vrem să fie nivelul nostru de angajare și tipul de angajare. E o discuție pe termen lung, cu implicații pe termen lung și trebuie să înceapă acum. Ar fi trebuit să înceapă cu mult timp în urmă, dar dacă nu, măcar acum. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Dăm acum cuvântul intervenienților, începem cu coordonatorii și apoi tuturor celor care doresc să participe la dezbatere. Coordonatorul PPE, domnul Sala Franca, are primul cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Dacă nu vă supărați, aș interveni mai târziu. Atunci Ana Gomez, socialiști. Bun, mulțumesc pentru niște prezentări așa de interesante și care ne dau de gândit. Sunt într o totul de acord în urma vizitei făcute de grupul nostru sub liderul Svoboda în Iran în noiembrie. Am fost împreună cu Veronic de Kaiser. Și mi-am dat seama, îmi dau seama că, într-adevăr, această implicare critică este uh, foarte importantă și posibilă în același timp. Și cred că asta a fost și concluzia delegației uh, noastre pentru Iran. Chiar și pe subiectele cele mai dificile. Mi-amintesc discuțiile pe care le-am avut în ceea ce privește pedepsa cu moartea. Au fost puncte de vedere diferite prezentate uh, dar interesant a fost că ne-am implicat cu adevărat într-o discuție și interlocutorii noștri erau deschiși la discuție, ne ascultau punctele de vedere, aveau argumente și am impresia că ce facem poate să fie mai relevat, mai relevant din perspectiva drepturilor omului, așa cum ne-au spus uh, domnul Poș și domnul Parsi. Uh, Iranul nu, uh, se fa- nu ignoră ceea ce facem noi, ceea ce spunem. Am vorbit cu domnul Larijani, nu din Parlament, de la Oficiul pentru Drepturile Omului, și ne-a spus că biroul său a reușit, datorită campaniilor internaționale, să salveze viața lui Zachine, femeia care urma să fie omorâtă cu pietre au reușit să amâne procesul și au convins familia să accepte bani pentru a salva viața. Și asta s-a întâmplat datorită campaniei internaționale, ni s-a spus nouă. Deci iată că Iranului îi pasă de ce dorim, ascultă și implicarea aceasta ar putea să fie utilă. Vorbim deci de relații bilaterale și de rolul pe care Parlamentul îl poate juca și cred că rolul MPO este relevant pentru ei, deci și pentru noi și aș vrea să știu cine îi finanțează, în primul rând, de unde le vin fondurile. Nu știu asta. Știu când am mers în Statele Unite, după vizita respectivă, cu delegația FED, Ei s-au distanțat clar în ceea ce privește finanțarea lor și ne-au spus că nu, nu sunt de acord. De exemplu, ce fac cu cei din uh, tabăra Uria? Nu permit, uh, de exemplu, dialogul cu Ignur pentru a ști ce se întâmplă acolo. Bun, deci, ca să revenim la Iran, aș vrea să pun o întrebare. Sunt de acord și eu am constatat că Iranul este o putere care, dacă reușim să îi implicăm în, în discuții, o putere pot, care poate să joace un rol regional important. Și uh, care poate înțelege că există interese comune în joc. Și nu doar în ceea ce privește soluționarea conflictelor din regiune, ci și dincolo de această regiune. Se menționează drogurile când se vorbește de Iran, de exemplu, dar mai există și un element acolo, teama de destabilizare din Afganistan, de exemplu, sau Pakistan. au legătură cu Iranul și uh, vor avea, au efect asupra Iranului, ca și asupra noastră, dar mai există și alte domenii relevante, energia și așa mai departe. Și, în acest sens, aș avea o întrebare. După părerea dumneavoastră, care este rolul Iranului vis-a-vis -vis de Siria am văzut ieri că Secretariatul General ONU a retras uh, invitația pentru uh, conferința Geneva 2. A doua întrebare are legătură cu Arabia Saudită. Sunt de acord că relația dintre Iran și Arabia Saudită este una esențială. Există un interes crescut în Iran față de uh, funcționalitatea acestei relații, mai degrabă interesul în Iran decât în Arabia Saudită. Am mers în Arabia Saudită și uh, vestea acestui acord uh, începea să se răspândească. E un aspect important, dați-mi voie să-l spun. Existau articole, relatări în presă Uh, în Turcia și așa mai departe, în care se spunea că Arabia Saudită se gândește să folosească scutul nuclear uh, din Pakistan, uh, pentru care se spunea Arabia Saudită a plătit pentru a contracara rezultatul unui posibil acord între Vest și Iranul pe dosarul nuclear. Lucru care, evident, este o perspectivă foarte îngrijorătoare și nimeni dintre oficialități nu ne-au menționat acest lucru în Arabia Saudită, dar în presă a apărut și toată lumea citește presa și rămâne în mintea oamenilor. Și de aceea și noi trebuie să avem acest lucru în vedere când ne formulăm poziția. Ce putem face, prin urmare, pentru ca relația respectivă între Iran și Arabia Saudită să se modifice pentru că, da, și eu sunt de părere că e esențială pentru acordul pe dosarul nuclear. Și o ultimă întrebare. dar dacă Congresul American va boicota acel acord, ce facem atunci? Mulțumesc. Trei minute, domnul Teanoc. My intervention will be very short indeed. O să am o intervenție foarte scurtă, domnule președinte. Iranul, după părerea mea, rămâne un regim foarte brutal și de mulți ani am criticat diverse aspecte care țin de drepturile omului în țara respectivă. Din păcate are obicei de a avea execuții, cel mai mare număr de execuții publice, mm, execuții de membri minorităților homosexuali, femei care sunt uh, lapidate, deci <clears throat> are aceste experiență îngrozitoare. Dar e o mare națiune și o mare cultură cu toate acestea și sper că la un moment dat va scăpa de acest guvern uh, care îl oprimă. Asta depinde de poporul iranian. Acum o întrebare către domnul Poș. Mi s-a spus că există o alianță ciudată acum care se degajă uh, între Arabia Saudită, unul dintre marii <clears throat> inamici care îngrijorat de prezența șiită în apropierea câmpurilor petrolifere și Israelul, alt mare dușman, mai ales după comentariile lui Ahmadinejad, că ar trebui să facă să dispară națiunea israeliană de pe pământ și probabil îngrijorarea lor legată de dobândirea de arme nucleare, la care sperăm acum că acordul de la Geneva au <clears throat> pus capăt și ca rezultat acestei aceste alianțe ciudate care se degajă între Arabia Saudită și Israel. Ne întrebăm dacă ar putea să aibă un impact asupra progresului în procesul de pace din Orientul Mijlociu. <clears throat> Nu pot să vă spun cine, dar mi s-a spus că Arabia Saudită, pentru că dorește acum să aibă acest gen de înțelegere cu Israelul, ar putea să exercite presiune prin Liga Arabă asupra autorității palestiniene să se ajungă la o soluționare bazată pe schimburi de pământ pentru pace sau ceva de genul acesta. Aveți comentarii în acest sens? Vedeți că ar fi, credeți că ar fi o analiză realistă în această dinamică ciudată în care principiul dușmanul dușmanului meu îmi devine prieten, după cum am văzut și în Afganistan, dar pare să existe și un sâmbără de adevăr în această relatare. M-ar interesa un comentariu din partea dumneavoastră. Mulțumesc, domnul Salafranca acum. Mulțumesc, doamna președinte. Într-adevăr, există un nou climat în țară după alegerile prezidențiale, mai mult pentru dialog și mai puțin pentru radicalizare. Acest climat în favoarea dialogului e datorat poate și faptului că <clears throat> au existat sancțiuni împotriva acestei țări, ceea ce a provocat nemulțumire în societate. Sunt uh, aproape 35 de ani de când țara este izolată pe plan diplomatic. Acum avem vești bune, vedeți ce s-a spus de la Consiliul Ministrilor de Externe, care a spus că Iranul a îndeplinit ce i s-a cerut, au existat și progrese în ce privește uh, programul nuclear. Acum uh, și Europa trebuie să-și îndeplinească partea din acord, să elimine o parte a sancțiunilor și să încerce să deblocheze o parte a fondurilor care au fost blocate de comunitatea internațională. E vorba de peste un miliard de euro. După cum uh, s-a precizat aici, e vorba de un acord provizoriu. Acordul definitiv va interveni ulterior. În ce privește relațiile noastre cu Iranul, pentru că noi vorbim aici despre o putere regională, ca și Arabia Saudită. În aceste relații trebuie să luăm notă, evident, de această evoluție favorabilă. Și acum ajung la întrebarea pe care vreau să o pun, se leagă de situația în continuare îngrijorătoare a drepturilor omului. În termen proporțional a existat, au existat mai multe execuții după alegerile prezidențiale decât înainte. Și deci aș vrea să știu ce părere aveți dumneavoastră în ce privește poziția Statelor Unite ale Americii în viitor. Cu alte cuvinte, Statele Unite vor fi mulțumite cu acest acord interimar și celelalte puteri care participă la aceste negocieri? Trebuie să facă în așa fel încât pentru domeniul nuclear îmbogățirea să fie limitată, să nu depășească pragul convenit, să nu se ajungă la 20%. Există diverse centrifuge în această țară. Nu știm precis dacă e vorba de 3.000, 4.000, nu e nevoie de sute de mii de astfel de centrifuge. Aș vrea să știu ce părere aveți dumneavoastră în legătură cu poziția celorlalte puteri, Regatul Unit, Statele Unite ale Americii? Ce ar trebui să facă aceste țări în contextul relațiilor lor cu Iranul? Pentru că mai sunt multe de făcut în legătură cu această țară. Deocamdată, nu aș spune că trebuie acum neapărat să deschidem o misiune în Iran. Cred că încă n-a venit momentul potrivit. Să nu uităm că avem o poziție extrem de fermă în contextul dosarului nuclear. În orice caz, există mari speranțe, există o negociere în acest sens care trebuie să continue. Dar există în continuare conflictul sirian, există garda republicană iraniană și tot se demonstrează că încă mai sunt multe eforturi de făcut, e un drum lung, e nevoie și de alte semnale favorabile pentru o normalizare. Mulțumesc. Mulțumesc. Acum două minute. Vorbitorul următor, doamna Romero. Mulțumesc. Am întrebare pentru experții invitați. Nu credeți că le facem o favoare iranienilor dacă îi tratăm de șiți. Este o țară atât de interesantă. E clar că există această deschidere. E perioada de după Ahmadinejad și mm, problema energiei nucleare vine din acest pas înainte. e rezultatul noului regim care există în Iran. Dar cred că e nevoie de mai multe eforturi în ce privește tranziția democratică, nu doar legată de drepturile omului, ci și drepturile politice. Ori de câte ori vorbim despre Iran, de obicei vorbim despre guvernul de acolo. Nu vorbim despre opoziția democratică, care este semnificativă. Dacă reducem totul la suniți și șiiți, vorbim despre o tradiție religioasă îndelungată care are un impact asupra situației, dar nu credeți că ar fi o greșeală să ne referim la această tradiție culturală și religioasă și să nu ne ocupăm de situația politică. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Gales, acum. Mulțumesc. Uh, nici eu nu cred că există o uh, alternativă la angajamentul critic. Eu aș, mi-aș fi dorit ca Iranul să poată participa la conferința privind Siria. Câteva întrebări însă. Cum ați vedea relația Iranului cu guvernul actual din Irak? Este o relație de stat puternic față de un stat satelit? dacă vrem ceva de la Irak, uh, trebuie mai degrabă să vorbim cu Iranul pentru a obține ceva? Care este valoarea dumneavoastră? Apoi, sunt de acord cu domnul Parsi referitor la dialogul privind drepturile omului pe care l-am avut în trecut cu Iranul și ce fel de consecințe a avut asta la nivel, la nivel intern al țării. În urmă cu mai mult de 10 ani, uh, de la Parlament am putut participa la aceste dialoguri și am putut vedea cum delegația Iranului uh, s-a, cei din delegația Iranului s-au certat între între ei erau cei de la justiție și ceilalți. Era foarte interesant să vedem acest conflict. Și mă întreb la ce a dus asta, pentru că până la urmă uh, cei care erau pentru nu au mai avut dreptul să participe la alegeri. Și astăzi uh, sperăm că lucrurile se vor schimba cu domnul Rouhani, dar nu suntem oare foarte departe de uh, acel discurs de politică internă care a avut uh, loc în timpul uh, reformelor. Ați spus 13% pentru radical la alegerile prezidențiale. Da, acesta este cadrul care a fost stabilit. Dar asta nu înseamnă că toți cei care profită de pe urma regimului și în mod economic nu își exercită puterea mai puternic. De exemplu, dacă luăm uh, cifra persoanelor executate, s-ar putea să avem senzația că, de fapt, uh, nu există atât de mari progrese. Gracias, Mr. Belder. Mulțumesc, domnul Belder. Mulțumesc, doamnă președinte doamna raportor. Am două întrebări. Mai întâi pentru domnul Farsi. Am vorbit despre dialog. Există o situație în care cei educați sunt fanatici religioși. Nu credeți că e un obstacol când ne gândim la conceptul de stat pe care îl avem noi în Occident? și exercitarea puterii? Aceasta e o întrebare, sper că e suficient de clară. Cât de important este în dialogul nostru cu Iranul dimensiunea religioasă, participarea expresiilor religioși, există posibilitatea unor critici, se pot exprima critici. Domnule Poș, în legătură cu situația minorităților, care este părerea dumneavoastră? În Balucistan e o situație dificilă. Există probleme cu minoritățile, curzii și alții, sau azerii, care reprezintă și o minoritate considerabilă. Cum vedeți situația minorităților? cum se reflectă pe scena politică internă din Iran și, desigur, tensiunile în pe plan intern, garda revoluționară. Adesea auzim uh, că se menționează problema drogurilor. E nevoie și de o dimensiune politică. Hmm, studii academice de bază arată o legătură foarte strânsă, implicarea gărzii revoluționare în uh, comerțul uh, cu droguri și chiar și în producerea de droguri o parte a lanțului de producție, aceea ce reprezintă o, un obstacol serios în această apropiere între Occident și Iran. Aș dori comentariile dumneavoastră. Thank you. Now... Mulțumesc. Acum doamna Kronberg de la Versi. Mulțumesc. Doar un comentariu mai întâi, întâi în legătură cu comentariul domnului Hasi în legătură cu dreptul omului și apoi o întrebare pentru domnul Poș respectul reciproc e important și ce am văzut în Iran este acest lucru, că nu trebuie să mergem acolo să le impunem valorile noastre, ci să încercăm să ne înțelegem unii pe alții și poate să realizăm schimbarea prin aceasta. Întrebarea este cu cine se discută despre drepturile omului. Înainte de a merge în Iran, am avut toate organizațiile care se ocupau uh, de drepturile omului uh, și ne-am întâlnit, după ce ne-am întâlnit cu cei din Iran pentru a le da feedback, ei au pus întrebări, noi am transmis întrebările și acum le-am transmis răspunsurile sau feedback-ul. Dar e la fel de important dialogul și cu funcționarii, cu oficialii, cu cei care sunt răspunzători. S-a pus o întrebare interesantă în legătură cu <clears throat> pedepsa cu moartea, execuțiile, într-adevăr, sunt uh, în creștere, ceea ce e un lucru îngrozitor, uh, și situația din închisori, dar multe dintre infracțiuni se leagă de droguri și, de fapt, șeful Consiliului Drepturilor Omului întreba, eu are o cale eficace de a contracara infracțiunile legate de droguri și uh, dacă se răspunde, ar fi interesant de văzut ce răspuns. Dar întrebarea pe domnul Walter Poș, cred că această diviziune și suniți e adesea utilizată și își vrea să aud, dumneavoastră credeți că e ceva real sau e utilizată într-un joc de putere și dacă de fapt se leagă mai mult de criterii socioeconomice, minorități, oameni care suferă de sărăcie. De fapt, care este rolul religiei în această diviziune, cel puțin care apare în retorica occidentală? Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Ahrens. Mulțumesc. În calitate de membru al delegației cu Iranul, aș dori să spun câte ceva. Mi s-a părut foarte corect ceea ce a spus, domnule Parsi. Ați spus ce fel de relații vrem cu Iranul și poate că la un moment dat trebuie să discutăm despre asta. Uniunea Europeană, din punctul meu de vedere, nu are o strategie uh, pentru a aborda Iranul. Poate dacă numim acest zigzag al doamnei Ashton ca o strategie, dar eu n-aș face asta. Ce înseamnă normalizarea relațiilor cu Iranul? Ce înțelegeți prin asta? Uh, pur și simplu că avem ceva contacte, um, un pic de comerț și în funcție de cum ne place, continuăm sau nu. Este ceva ce mă interesează. Și apoi, cum abordăm problema dialogului uh, privind drepturile omului? Am înțeles că am, mie mi s-a părut că am trecut foarte repede despre asta și am trecut repede la comerț, cercetare, cooperare parlamentară și așa mai departe. Însă aveți dreptate, pe de altă parte, ă, nici nu, noi nu putem să ajutăm prea mult Iranul și el trebuie să-și facă treaba. Apoi, al doilea punct care mă interesează, sancțiunile. Știți că a fost dintotdeauna un punct controversat în Parlamentul European. Uh, iar politicile de sancțiuni pe care noi le-am considerat greșite în grupul nostru uh, s-au și dovedit a fi o problemă. Este dificil când ONG-urile nu mai primesc fonduri, uh, ONG-uri pe care vrem să le finanțăm prin fonduri uh, europene, chiar și numai pentru ca ele să poată fi independente. Și tocmai acest lucru este pus în pericol acum. Deci cum abordăm această problemă a sancțiunilor? și care va fi poziția Parlamentului în acest sens. Apoi, există o criză economică acolo, în care, până la urmă, este utilă pentru regim, așa cum este el alcătuit. Este vorba de menținerea puterii. Și un al treilea punct, problema Afganistanului. În ceea ce privește Afganistanul, dar și în legătură cu comisia care se ocupă de asta, delegația pentru Afganistan, nu trebuie să ne întrebăm ce se va întâmpla în 2014, ce fel de efecte vor avea, sub, va avea, vor avea toate astea asupra retragerii forțelor aliate de acolo. Când este vorba de viziunea regională, putem să discutăm rolul Iranului fără a ă, menține în vedere și Afganistanul, pentru că ei se tem foarte mult de ceea ce va urma. Ă, droguri, ă, foarte mulți refugiați, înțeleg foarte bine asta. Deci, cred că aceste lucruri trebuie să fie văzute împreună. Mulțumesc! Thank you. Uh, eh, finalement, Madame Durand. Mulțumesc și în final doamna Durand, și apoi o să eh, dăm cuvântul Serviciului de Acțiune Externă. Mulțumesc, doamna președintă, vă mulțumesc pentru prezentare. Am făcut parte din delegația care s-a deplasat la Teheran în decembrie și ținând cont de prezentarea dumneavoastră pe de-o parte și ținând cont de ce am văzut noi uh, la fața locului, mm, sofisticarea, complexitatea raporturilor de forță în interiorul instituțiilor uh, iraniene, lucrurile nu sunt simple, a spus și dumneavoastră, ținând cont de această uh, disponibilitate pentru dialog, aș vrea ca domnul Farsi să revină asupra calendarului, pentru că un calendar într-un dialog e ceva foarte important. Cum vedeți dumneavoastră calendarul? ținând cont de faptul că Geneva 2, fără îndoială, se va ține fără Iran, nu știm precis cu ce rezultate, ținând cont de cele șase luni de care dispune Iranul pentru a pune în aplicare acordul nuclear, ce spațiu sau ce calendar vedeți dumneavoastră pentru intensificarea dialogului, în special în ce privește problema drepturilor omului, pentru a manevra cu inteligență între diverse obstacole, tensiunile interne din Iran, discuția, dacă nu chiar rezolvarea problemei siriene și, în plus, acordul nuclear, care nu e decât o, un pas sau o treaptă într-o, pe o scară mișcare. Pe de altă parte, în legătură cu întrebarea prietenei mele, doamnă, nu mai știu cum o cheamă, Ana Gomez, scuze, în legătură cu problema negocierilor și legăturile între Iran și Siria și în special în contextul uh, de azi, această conferință complicată, care nu știm la ce va duce în absența Iranului. Mulțumesc foarte mult și, în fine, domnul O'Rourke de la Serviciul de Acțiune Externă. Thank you, Madam Chair. Um... Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc pentru această invitație de a putea asculta dezbaterea din această dimineață. Am apreciat uh, observațiile atât din partea celor doi vorbitori, cât și din partea doamnei Kronberg referitoare la delegația din Iran ce a avut loc de curând. Dați-mi voie să încep cu câteva observații de ordin general. În ceea ce privește domeniile posibile de cooperare pe care am putea să le uh, avem cu Iranul. Mult din ceea ce s-a spus mm, sunt în mod uh, evident um, domenii de colaborare în care Serviciul European de acțiune externă și Comisia Europeană le-ar vedea ca domenii ce merită uh, dezvoltate. Dacă ar fi să mergeți pe site-ul uh, Serviciului de Acțiune Externă referitor la Iran, veți vedea că aceste domenii sunt menționate ca domenii în care am dorit să explorăm posibilități de cooperare cu Iranul în momentul în care climatul politic va fi potrivit. Așadar, nu există îndoială aici, însă după cum spunem, diavolul este întotdeauna în detalii. Trebuie să fim conștienți de asta. Există și anumite riscuri dacă acționăm cu prea mare grabă. Trebuie să fim prudenți și cred că evenimentele de ieri ne arată foarte clar acest lucru. Fără niciun fel de analiză a modului în care s-au desfășurat evenimentele, dacă ar fi să spunem sunt uh, relațiile vestului cu Iranul după retragerea invitației de a participa la discuțiile cu Siria, sunt relațiile mai bune sau mai proaste decât înainte ca invitația să fie făcută? Cred că răspunsul este foarte clar, ceea ce uh, ne arată că mm, suntem implicați într-o tranziție foarte delicată de la o situație care putea fi definită ca și confruntare către ceva mai pozitiv. Și cred că trebuie să fim prudenți uh, cum, cum continuăm să acționăm. Deci, sprijin domeniile menționate ca posibile pentru cooperare Însă, cred că trebuie să fim în același timp foarte prudenți față de modul în care acționăm. După cum spunea și domnul Parsi, cred că trebuie să căutăm situații în care toată lumea are de câștigat, trebuie să căutăm domenii în care interesele sunt convergente, poate în stilul tipic european, să căutăm domenii de cooperare care sunt uh, mai degrabă apolitice sau cel puțin necontroversate și să încercăm să construim pe baza acestora, după cum s-a mai și spus, când vrem să avem un impact uh, asupra drepturilor omului, de exemplu în Iran, uh, trebuie să facem asta uh, cu o bază. Dacă facem declarații numai care ne convin nouă, pentru că, într-adevăr, respectăm unele principii, nu înseamnă că vom avea și o influență. Deci, uh, subiectele trebuie abordate cu precauție, astfel încât um, abordarea să fie productivă, constructivă și să nu ducă la repercusiuni nedorite. Apoi, dincolo de toate astea, Aș spune că a existat o oarecare critică referitoare la viziunea Uniunii Europene pentru relațiile noastre cu Iranul. Cred că este o întrebare legitimă, cea referitoare la viziune. Însă trebuie să uh, fim conștienți că o viziune se dezvoltă împreună. E ca și când uh, un băiat de 11 ani îi spune uh, Uh, unei prietene, uh, mă voi căsători cu tine și vom avea șase copii. Nu se pot lua decizii la nivel unilateral. Este o viziune care trebuie să fie construită împreună și care, bineînțeles, va trebui să și evolueze cu timpul. Aș mai dori să mai adaug doar unele lucruri în ceea ce privește crearea unei delegații a Uniunii Europene ca principiu general, Uniunea Europeană consideră că este important să se uh, mențină um, căi de dialog. În trecut am și făcut tot ce am putut pentru a asigura o prezență chiar minimă la Teheran. Um, chiar s-a uh, discutat despre detașarea uh, Comisiei de către, detașare de către comisia unei persoane la o ambasadă a unui stat membru, dar Teheranul nu a acceptat asta. Um, sperăm că totuși se, va, se vor face pași în această direcție, dar, după cum spuneam, nu numai Uniunea Europeană este cea care ia decizii în acest sens. Cred că s-a făcut un coment făcut un comentariu important și referitor la nevoia de a implica state terțe, mai ales Arabia Saudită și alte state din Golf, care și ele ar trebui să își revadă relațiile cu Iranul. Am să vă atrag atenția asupra faptului că săptămâna trecută doamna înalt reprezentant a fost în această regiune a Golfului și vă asigur că aceste uh, Uh, subiecte au fost discutate de către dumnea ei. astfel încât, uh, aceste, încât a explorat poziția acestor state față de Iran și față de acordul uh, preliminar obținut de E3 plus 3. Aș dori să vă mai atrag atenția și asupra faptului că au loc contacte de la persoană la persoană care sunt foarte importante și care trebuie să meargă dincolo de relația administrație-administrație, guvern-guvern. Uh, avem deja instrumentele, pot să spun asta, avem Erasmus Mundus, avem ca, uh, programele cadru pentru cercetare, avem instrumentele așadar pentru a implica Iranul aceste programe sunt deschise Iran, față, față de Iran în unele cazuri. Deci uh, ar trebui să vedem și unde ar fi posibil să extindem această cooperare. Mă voi rezuma la ceea ce am spus. Uh, aș mai avea lucruri de spus, dar uh, știu că este o dimineață cu, cu un program plin. Mulțumesc! Voi profita pentru a spune câteva lucruri. Cred că situația de ieri cu invitația Națiunilor Unite de a, par de, par de a participa uh, la negocieri și retragerea imediată a acestei uh, invitații a fost o problemă, subminează rolul ONU și este o problemă pentru întreaga comunitate internațională. Eu cred că Iranul ar trebui să fie invitat la Geneva 2 Obiectivul principal acum este să punem capăt războiului din Siria. Apoi trebuie să ne gândim și la o soluție politică, dar prima prioritate este să punem capăt conflictului. Actorii sirieni și regionali ar trebui să participe la discuții și asta include și Iranul. Al doilea lucru pe care doream să-l spun este că, da, bineînțeles, Iranul este mai mult decât o țară șiită. Însă Uniunea Europeană, Statele Unite și Iranul au un uh, obiectiv comun și anume extinderea violenței și a sectorialismului uh, din Siria, în Liban uh, și așa mai departe. Nu putem să spunem decât că uh, Iranul ca țară șită este o, un opozant al um, um, radicalilor islamici care se opun șiiților. Vă rog, domnule Parsi, aveți întâi noastră cuvântul și apoi domnul Poș. Mulțumesc pentru aceste întrebări. Voi încerca să răspund la câteva dintre ele, pe scurt. Da, în ceea ce privește sectarianismul, el nu este ceva ce vine din natură, este un potențial uh, pe care politicienii îl pot folosi și de care pot abuza. Problema este că în momentul în care încep să faci asta, nu poți să apeși pe un buton și să, să se oprească. În momentul în care definești anumite conflicte într-un anumit uh, mod, uh, nu poți opri lucrurile și oamenii. Din acest punct de vedere, Iranul are o poziție mult mai puțin ideologică față de asta, față de Arabia Saudită viziunea sau Arabiei Saudite față de cum să înțeleagă regiunea este mult mai uh, um, divizată, ține mult mai mult de sectarianism. În ceea ce privește sancțiunile și Congresul American, trebuie să nu uităm că Congresul American intră într-un fel de joc în care își face iluzii, crezând că sancțiunile vor rezolva ceva și asta uh, Uh, este uh, și problema cu acest tip de discurs. Sancțiunile ne-au adus unde suntem. Problema cu legea care va trece prin Senat acum nu este că va reuși, ci este o problemă prin faptul că va submina poziția lui Obama și va uh, fi mai greu pentru iranieni să spună că au un partener credibil când cei cu poziții conservatoare din propria țară îi vor critica. Unul este, unul este ceea, ce pot, ceea ce poate fi obținut și alta este ceea ce dorește administrația Obama. Poziția noastră a Uniunii Europene a fost întotdeauna aliniată cu cea a Statelor Unite. Problema este că acum Statele Unite au două poziții, iar a noastră a fost uh, cea a executivului și nu a legislativului. Și noi trebuie să ne gândim la asta pentru că sancțiunile asupra cărora cădem de acord vin din Congresul American și nu de la președinte. Bun. Nu sancțiunile sunt cele care au făcut posibile toate aceste lucruri. Nu așa funcționează lucrurile. Sunt multe probleme cu această lin linie și anume, în primul rând, că se ignoră dinamicile societății iraniene. Dacă vă uitați în ulti, la ultimii 30 de ani, orice societate care trece printr-o revoluție, printr-o tranziție, Uh, veți vedea că se va pendula între reformă și ideologie revoluționare. Și acest lucru s-a întâmplat de mult timp, uh, de, înainte să existe sancțiuni. Deci să spunem că Rouhani a câștigat pentru că am sancționat poporul iranian este să ne lăudăm singuri fără să înțelegem nimic despre societatea iraniană. Apoi, în ceea ce privește relația Uniunii Europene sau a Statelor Unite. Este o diferență între aceste două lucruri. Este o diferență între ceea ce vor Statele Unite și ce pot obține Statele Unite și ceea ce noi vrem și ceea ce noi putem obține. Statele Unite în Iran au o non-relație disfuncțională. Acest acord îi aduce la o non-relație funcțională. Unii din Iran ar vrea chiar să aibă o relație o relație funcțională cu Statele Unite, dar asta este încă departe. Noi putem avea o relație funcțională cu Iranul mult mai ușor decât Statele Unite pot face asta, dacă dorim și dacă uh, facem lucrurile cum trebuie. Referitor la care va fi rezultatul final, trebuie să nu uităm că nu va exista un acord prin care Iranul să renunțe la îmbogățirea uraniului. Uh, Um, chiar și administrația Obama a înțeles asta, chiar dacă nu vor să spună asta în acord cu termen clar. Un lucru este clar, Iranul va face mai mult sau mai puțin uh, uh, îmbogățire pe teritoriul său. Și dacă vreți să îi opriți, uh, probabil singura cale este uh, un război și este nevoie de bani și de oameni pentru asta și Statele Unite nu au asta. Uh, Uh, singurii care susțin această idee sunt uh, Congresul American, dar care pare să nu prea dorească să își asume responsabilitatea pentru războaie. Cum ar putea arăta o relație cu Iranul? Ar fi ca oricare altă relație cu o altă țară. Ar cuprinde să discutăm lucruri care nu ne plac uh, la ceilalți, dar ar uh, cuprinde și uh, relații care nu uh, țin neapărat de o um, implicare sau de o um, dimensiune politică, schimburi de studenți și așa mai departe. relația este ceva ce trebuie definit pe termen lung, însă, la ora actuală, Um, trebuie să fim de acord că această relație nu poate să consiste, uh, să constea numai în subiecte care nu ne plac și pe care le discutăm uh, când vrem noi. Este modul în care funcționează orice tip de interacțiune. Nu va funcționa numai dacă ne plângem când nu ne convine ceva. Iranul are un alt concept al statului, spun unii, sau că uh, Um, organizarea este foarte diferită de ceea ce am avea noi în Occident, eu nu sunt de acord cu aceste tipuri de declarații. Dacă încercăm să ne îndepărtăm de imaginea pe care o avem față de Iran, turbane și hijaburi, um, vedem vom vedea că este un stat modern. Um, asta nu înseamnă că trebuie să vadă lucrurile la fel ca și noi, chiar dacă de multe ori o fac. Dar dacă discuți numai cu oameni care îți seamănă și se comportă ca tine, lumea va deveni mult prea mică. Cine sunt interlocutorii noștri în Irlanda? Ei trebuie să fie la niveluri diferite, nu poate fi vorba numai de o interacțiune la nivel de ministere. Va fi nevoie de o relație uh, în care să putem discuta lucruri la toate nivelurile. Există programe de um, studiu a drepturilor omului în Iran și asta va, înseamnă că aceste lucruri se vor extinde, vor deveni cunoscute acolo, dar trebuie să uh, alocăm și timp pentru asta, să lăsăm timp pentru asta. Apoi, referitor la ceea ce spunea reprezentantul Serviciului European de Acțiune Externă, da, trebuie să fim prudenți într-o oarecare măsură, dar în același timp trebuie să uh, recunoaștem că mai bine de atât nu se poate. Ideea de a aștepta să vedem ce se întâmplă ne absolvă de oarecare responsabilitate și politica nu funcționează așa. Acest acord și orice rezultat poate aduce el pe termen lung necesită implicarea noastră de la bun început. Nu putem să lăsăm lucrurile să se întâmple cum uh, vor ele și apoi să decidem dacă ne implicăm sau nu. Apoi, apro aproximat, apropo de analogia dumneavoastră, dacă la 11 ani ai găsit uh, femeia vieții tale și ai decis că vrei să te căsătorești cu ea și să faci ase copii, trebuie în primul rând să-i prezinți viziunea ta și apoi să o convingi. Mulțumesc. Domnul Poș acum. Da, mulțumesc. Uh, multe lucruri au fost puse deja de către domnul Parsi. În ceea ce privește sancțiunile, o notă mai constructivă, ele au fost importante în primul rând pentru că sunt uh, arma cea mai importantă a Uniunii Europene și cred că au avut un impact. Acestea fiind spuse, sunt de acord cu uh, domnul Parsi, sunt multe dinamici în cadrul uh, regimului și una dintre acestea este și situația economică. Ceea ce a făcut Hamenei în ultimii ani în mass media, în mod constant, referitor la garda revoluționară și uh, straturile radicale, e bine a fost să redefinească interesul național. El a schimbat nivelul și discursul ideologic, mai ales începând uh, cu 2009, când a spus că relațiile cu Statele Unite depind numai de interesul național al uh, Iranului acest lucru este important. Odată ce există o normalizare cu vestul, asta nu înseamnă prietenie, nu înseamnă neapărat contacte strânse, dar odată ce taburile ideologice sunt uh, depășite, alte lucruri pot fi posibile. Și cu asta, asta mă aduce la uh, un alt punct menționat, cel mai alianța um, Israel-Arabia Israel, Saudită, Uh, în ultimii ani cu Hamas care a um, părăsit uh, Iranul um, și altele, practic toată baza pe care se baza politica Iranului în acest uh, domeniu, bine, acest lucru a dus la o schimbare și a existat și, și, și Iranul a fost uimit de brutalitatea și succesul Al-Qaeda din Africa de Nord până în Afganistan, Hornul Africii și Irak. Și asta mă duce la ideea și Sunit. Eu nu am spus că trebuie să reducem Iranul la elementul său șiit, chiar dacă uh, acest lucru este prevăzut în Constituția statului. Iranul nu se comportă ca un stat șiit în regiunea arabă însă a fost uh, folosit acest lucru pentru a înfierbânta uh, lucrurile, situația, uh, dar această, această mm, confruntare este scăpată de sub control acum pentru că Al-Qaeda s-a emancipat. În 2001, Statele Unite au spus că trebuie să cooperăm cu Iranul la nivel de informații. Eu cred că în această situație acest lucru este imperativ sunt de acord că putem uh, rezolva lucrurile cu Iranul numai după ce dosarul nuclear a fost închis. Apoi depinde de cât de important și periculos uh, ni se pare elementul Al-Qaeda. Dacă spunem că nu e important, atunci nu trebuie să discutăm cu iranienii. Dacă considerăm că este atât de important încât merge dincolo uh, de terorism și ajunge o amenințare strategică, atunci eu spun că trebuie să cooperăm cu toată lumea, indiferent de uh, drepturile omului, fie Arabia Saudită, Irak, Iran. Referitor la Irak, Irakul nu este un stat satelit, este o țară căreia i-a fost uh, refuzată propria identitate. Este o țară arabă cu majoritate șiită, dar majoritatea guvernelor din regiune uh, refuză să accepte existența șiților arabi. Irakul și Iranul sunt uh, în concurență naturală. Este uh, chiar nenatural ca aceste țări să se apropie. Dacă ne uităm din 75 încoace, nici măcar nu există un acord de pace, este o înceta, un acord de încetare a focului. Alte acorduri care trebuie să fie uh, renegociate. Toate aceste probleme din 75 și apoi problema minorității curde și autonomiei este în continuare existentă. Iranul uh, și-a jucat rolul, dar nu poate dicta în Irak Uh, trebuie să negocieze și nu are un rol atât de puternic uh, precum credem. Totuși, nu putem spune că nu își fac lecțiile cum trebuie. Un ultim uh, punct, nu cred că va exista o alianță între Israel și Arabia Saudită. Există oarecare interese convergente, însă fără crearea unui stat palestinian și un proces de pace finalizat, nu va exista o integrare a Israelului în regiune sau relații formale diplomatice între Israel și Arabia Saudită. Iran și Siria, da, iranienii sunt activi acolo. Pur și simplu, pe de altă parte, pur și simplu nu au un plan B, însă se gândesc la alte lucruri la care ar trebui să ne gândim și noi. De exemplu, faptul că există o entitate de facto independentă curdă în nordul Siriei, controlată de către PKK și care luptă foarte bine împotriva forțelor radicale islamiste. Practic, uh, există uh, chiar și o țară independentă, Kurdistan, în Irak. Aceste lucruri trebuie să fie luate în considerare. Din punctul meu de vedere, din perspectiva iraniană, uh, mie mi se pare că se descurcă destul de bine. Un minut referitor la minoritățile etnice. Mai există o șansă ca iranienii să fi dezvoltat această supraidentitate de a fi iranian. Curzii din Iran sunt diferiți de cei din Turcia și din, de cei din Irak, chiar dacă sunt din aceleași triburi. Cei din Iran fac parte din elita națiunii nu este atât de ușor să susții astfel de argumente, chiar dacă există independentiști, separatiști și alte mișcări similare, până acum um, conducerea în Iran este foarte mixtă din punct de vedere uh, etnic. Însă există discriminare față de suniți suniți din uh, Iran. Și a fost uh, unul dintre argumentele aduse um, când, uh, de către șeful poliției, cum că au fost promovate minoritățile. Însă, Eu nu aș spune că drepturile minorităților sunt respectate la nivelul cerut de OSCE. Mulțumesc foarte mult, aș dori să mulțumesc tuturor participanților la această dezbatere și să vă inform, informez că uh, recomandarea noastră va fi discutată pe 10 februarie la reuniunea AFET.